Good morning. I am, I'm starting... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am să încep cu câteva comentarii. Aș vrea să vă cer să citiți deciziile coordonatorilor de ieri cu foarte mare atenție și dacă aveți ceva de adăugat pe această temă, sau în legătură cu ordinea de zi de astăzi, vă rog să o spuneți, pentru că vom adopta altfel ordinea de zi. Am văzut că doamna Trupel a venit. Vă rog să luați loc, pentru că așa vom putea, putea începe cu votul. Die zwei ersten Sachen hat er noch. Ist mal da. So, we are now starting with the, with the budget. Începem cu bugetul pe anul 2010. Avem câteva amendamente. Am să-i dau cuvântul lui Helga ca să ne dea ultimele informații. Vă rog. Jetzt uh, wiederholt, zwar auf der generellen Ebene, über den... Da, Bună ziua, domnilor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre fondurile alocate politicii de cultură. Ieri am vorbit deja despre acest lucru și arătam că fondurile care au fost alocate nu sunt suficiente. În anul 2010 încă nu se prezintă această problemă, însă dacă acum vom începe dezbaterea în legătură cu revizuirea bugetului total pentru a ști de unde vin aceste fonduri în buget și să știm încotro sunt uh, alocate aceste fonduri, cred că ar trebui să lăsăm un lucru foarte clar, și anume că fondurile care au fost uh, alocate pentru cultură, mass media și comunicare nu sunt suficiente. Dacă Uniunea Europeană dorește să aibă un rol de lider în lumea întreagă, atunci cred că ar trebui să avem mai multe întâlniri și dezbateri cu statele membre. Iată de ce uh, persoanele care sunt aici prezente ar trebui să își întărească și mai mult rolul lor de comunicare. Referitor la bugetul pe anul 2010, avem un buget destul de strict, deși am încercat să obținem cât mai mult cu putință. De asemenea, în ceea ce privește politica de comunicare, am încercat să o promovăm, să avem mai multe legături cu toate rețelele de jurnaliști, de comunicare și așa mai departe. Am încercat să îmbunătățim comunicarea la nivel european în viața de zi cu zi și nu doar în cadrul discursurilor noastre sau a discursurilor frumoase pronunțate duminicile, ci, într-adevăr, în viața cetățenilor și aceasta prin programe de învățământ, de cultură, pentru că acestea sunt temele care îi afectează în mod direct pe cetățenii europeni. Și aici trebuie să ne punem întrebarea cum putem să-i apropiem pe cetățeni de Europa, cum putem avea o legătură directă cu ei. Pentru că e vorba aici de mobilitate, de cunoașterea limbilor străine, de cunoașterea sistemelor de învățământ, și de a avea acea percepție a unei identități europene în viața de zi cu zi în ceea ce privește învățământul. Am vorbit, de asemenea, despre proiectele pilot, despre punctele de plecare pe care le avem, despre proiectele prevăzute în prima lectură, despre bugetul nostru, despre relațiile transfrontaliere la nivelul jurnaliștilor și am avut și o primă dezbatere asupra bugetului în cadrul comisiei noastre. După această dezbatere s-au prezentat câteva amendamente. Cu unele dintre ele sunt de acord pentru că în felul acesta textul este mai clar, este îmbunătățit. Însă, există și un punct cu care nu sunt de acord – deși era și o, un alt amendament cu care nu eram de acord, dar care a fost retras între timp. Deci, cred că votul uh, va fi fără probleme. Președinta, cred că nu vom uh, reîncepe cu dezbaterea, pentru că am avut deja o primă dezbatere pe această temă. Doamna Paliadeli nu este în sală, nu este prezentă, așa că nu se va putea plânge după aceea pentru că n-am fost de acord cu amendamentul său. Trecem deci direct la vot. Avem în față lista de vot. Cred că avem quorumul necesar. Avem 9 reprezentanți al PPE-ului, 5 din partea socialiștilor și așa mai departe, din toate grupurile necesare. Și de asemenea din partea neînscrișilor. Trecem la vot uh, alineatul 1, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, doamna Costa, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alineatul 3, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 4 bis, amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 8, pentru, va trebui să numărăm voturile. Cine este pentru amendamentul 8? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 6, amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 a fost retrasă, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. Cine este pentru această propunere a doamnei Trupel? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă cu unanimitate. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumim raportorului. Trecem acum la cel de-al doilea punct pe ziua de astăzi, punctul 9, Europeana. Următorii pași, următoarele etape. La întâlnirea de pe 2 septembrie am desemnat-o pe doamna Trupel în calitate de raportor. Este vorba de biblioteca online la nivel european și în luna noiembrie 2008 acest proiect a început ca o parte a inițiativei Bibliotecii Digitale a Comisiei. Obiectivul era ca achiul cultural și științific european să fie la dispoziția cetățenilor online. Este vorba de un proiect interesant și de o foarte mare importanță pe viitor. Există teme importante, de exemplu conținutul care va fi disponibil, organizarea, cum va fi gestionat acest proiect, cine va plăti și cum va funcționa până la urmă. Astăzi vom avea un prim schimb de opinii pe această temă, iar doamna Trupel, raportorul nostru, ne va face probabil o prezentare, câteva reflexii pe această temă. Acest proiect are foarte mult de a face și cu drepturile de autor, cu ce se întâmplă pe site-ul Google, teme de foarte mare actualitate despre care va trebui să vorbim. Așa că va trebui cu toții să facem eforturi să trimitem mesajul corect tuturor actorilor interesați. Raportul va fi prezentat pe 30 octombrie, iar astăzi avem acest prim schimb de opinii. Sper ca toată lumea să participe la această dezbatere pentru a putea strânge cât mai multe idei pentru acest raport care ne va fi prezentat de doamna Trupel pe 30. Helga, te rog. Mulțumesc, Doris. Vreau să-ți mulțumesc de asemenea și pentru prezentarea pe care ai făcut-o. În ultima perioadă legislativă știți că am avut o serie de rapoarte pe această temă. A fost faza de pregătire pentru proiectul european. Noi am ajuns la o înțelegere. Uniunea Europeană urma să aibă o bibliotecă digitală comună, un proiect foarte ambițios, care însă ridică foarte multe semne de întrebare, mai ales la nivel financiar. În același timp, există monopoluri, precum Google. Există actori care au o poziție dominantă pe piață și care au avansat foarte mult în domeniul digitalizării. Însă am văzut de asemenea că au apărut conflicte, de exemplu în legătură cu e-book, cartea electronică. Ne-am dat seama că în ultimii ani Google a digitalizat acele orphan works, însă a publicat și digitalizat de asemenea opere scrise de autori englezi și americani care încă aveau drepturi de autor. Ei au susținut că era vorba despre un achii cultural uh, util pentru toți consumatorii, însă asta a creat foarte multe probleme, mai ales uh, în privința acelor autori care nu au fost consultați în legătură cu digitalizarea operelor lor. În SUA, sistemul este diferit, este mai puțin rigid decât cel din Uniunea Europeană, deoarece ei au un aliniat în legislație privind utilizarea corectă, fair use. Drepturile de autor, așa cum sub forma din UE nu există în Statele Unite, în Statele Unite ale Americii. La comisie s-a organizat de altfel o audiere cu Google și cu foarte multe instituții europene, biblioteci care cooperează cu Google, biblioteci care nu cooperează cu ei, autori, editori, publiciști, deci toți cei implicați în acest domeniu au participat la această reuniune. Raportul meu, care va fi prezentat pe 30 octombrie, va avea un titlu Acces ușor la internet, însă cu niște drepturi puternice. Cu toții va trebui, vom trebui să discutăm despre această temă. Întrebarea care se pune, vrem un acces liber, gratuit, prin internet, la aceste informații, la acest patrimoniu cultural? Uh, Asta nu înseamnă că neapărat uh, costul ar fi inexistent. Uitați-vă, de exemplu, ce s-a întâmplat cu Partidul Piraților în Suedia sau în Germania. Pentru opinia publică, această temă este deosebit de relevantă. De altfel, tot ceea ce ține de drepturile de autor trebuie gestionat în, în așa fel încât să permitem un ușor acces la rețea, la internet, însă în același timp trebuie să permitem și venit și crearea de venituri pentru autorii care au creat aceste opere. Deci prin digitalizare nu putem să îndepărtăm câștigurile pe care le au autorii. Partidul Piraților este de cu totul altă opinie. Ei cred că această informație trebuie pusă la dispoziția publicului în mod deschis și gratuit. Însă eu nu sunt de acord cu această idee, deoarece cred că pe termen scurt, din punct de vedere științific, nu vom putea avansa. Dacă nu avem dotarea financiară potrivită, nu avem cum să avem creativitate științifică. Dacă nimeni nu-și va mai permite să trăiască de pe urma creației artistice, vom pierde această varietate culturală. Varietatea culturală este un element important din munca noastră și în politica noastră externă am uh, subliniat întotdeauna importanța diversității culturale, lucru care trebuie, care de altfel se oglindește prin aceste opere. Și proiectul european întotdeauna a avut această direcție. Care este situația actuală? Așa cum spunea doamna Pac, proiectul a fost inițiat în 2008. Acum avem o listă cu contribuțiile țărilor membre. Franța este pe primul loc, are numărul cel mai mare de opere literare digitalizate. 40%. Iar celelalte țări au un procent de sub 2%, chiar de 1%. Deci cu această ocazie lansăm și o chemare statelor membre pentru a face mai mult. Le îndemnăm să contribuie la acest patrimoniu cultural care este digitalizat. Spre deosebire de Google, până acum, Europeana a făcut următorul lucru. Există anumite Uh, cărți care au drepturi de autor și care nu au fost digitalizate fără acordul autorilor. Instituțiile, bibliotecile și alte instituții culturale care au drepturile de a folosi aceste opere vor trebui să negocieze cu artiștii, cu autorii, pentru a le oferi o retribuție în cazul în care operele lor urmează să fie digitalizate. Aceasta este abordarea diferită pe care o avem noi față de Google. Tribunalul uh, din Statele Unite nu se va pronunța mâine, pe 7 octombrie, așa cum era prevăzut. Google s-a retras din cauza protestelor iar pe 6 noiembrie va avea loc o mare audiere privind viitorul acestor cărți electronice. Vor participa foarte mulți actori europeni și cred că va fi un uh, pas înainte. Doamnelor și domnilor, prin acest proiect Europeana avem posibilitatea de a studia modelul nostru cultural, uh, istoric și social. Dacă dorim să avem o astfel de instituție publică, trebuie să ne gândim îndeaproape la modul în care trebuie să finanțăm acest proiect pentru ca acesta să devină realitate. Audierea despre care vă spuneam, care a avut loc la comisie, la care au participat uh, actori interesați și Google în urmă cu o săptămână. Deci la această audiere, doamna Reding a făcut o declarație, o comunicare în care a spus că nu aveam fonduri suficiente și că de aceea trebuia să recurgem la Google. Eu nu sunt de acord, nu cred că ar trebui să tragem această concluzie din prima, ar trebui să luptăm în primul rând să vedem dacă vrem o instituție publică pentru digitalizarea operelor din secolul 20, deci trebuie să Facem acest lucru înainte de a oferi toate aceste posibilități uh, firmei Google. După părerea mea, acest raport uh, va fi un element pozitiv. E bine să putem, discutăm de, să putem discuta despre el aici, la Comisia Cultură, deoarece există multe semne de întrebare. Trebuie să vedem clar care este interesul nostru cultural sub sloganul diversitate culturală. Există bunuri culturale foarte delicate care nu pot fi lăsate pe mâna unei firme Google care deține monopolul, deși această firmă este foarte la modă. Din acest motiv, doamnelor și domnilor, acest subiect este foarte important. În Statele Unite ale Americii, din păcate, lucrurile nu au avansat atât de repede. Și cred că va trebui să discutăm foarte în detaliu despre această temă. Mulțumesc, spune doamna Pac. Aș vrea să vă întreb, dragi colegi, dacă doriți să interveniți. Domnule Martin. <coughs> Frau Berichterstatterin, ich glaube, das war nicht nur... Mulțumesc, doamnă raportor. Prezentarea dumneavoastră a fost uh, excelentă. Într-adevăr, și eu sunt de acord cu tot uh, ce a spus dumneavoastră. Oratorul, din păcate, și-a întrerupt microfonul. Muss ich nochmal anfangen oder ist es... Ja? Ähm, äh, die... Trebuie să o iau de la capăt, întreabă domnul Martin. Dumneavoastră v-ați referit la societatea cunoașterii. Să ne gândim la tinerii care intră direct pe internet. De foarte multe ori aceștia au o percepție greșită în ceea ce privește modul în care conținutul de pe internet trebuie să fie utilizat. Eu unul aș dori ca toți cei care sunt interesați de acest subiect să fie mai vizibili, să-și facă auzit glasul. Eu sunt um, membru nou în această comisie și aș vrea să știu, de exemplu, ce finanțare alternativă ar putea exista independent de Google. Ce fel de instituții s-ar putea implica în acest proiect? De asemenea, doamnă Trupel, sunt de acord cu ceea ce ați spus în legătură cu Google. Dumneavoastră, în calitate de raportor și alți membri ai acestei comisii, ar putea avea idei în legătură cu modul în care trebuie creată această enciclopedie europeană. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați uh, avut deja contact, ați discutat cu cineva în legătură cu acest lucru. De foarte multe ori, fiecare țară în parte are niște biblioteci, are, și are biblioteca sa excelentă. Și Iar atunci când e vorba de a construi o colaborare cu alte țări, există multe ezitări. Dumneavoastră, ce credeți? Există vreo alternativă față de acest concept? Reading Google? Acum va trebui să începem dezbaterea privind perspectivele financiare, să vedem care va fi bugetul. Deci aș vrea să știu, aveți niște idei concrete și în acest sens? Deci aș vrea ca dumneavoastră să ne prezentați aceste idei pentru a le putea sprijini. Nu, se celui-là. Euh, oui, euh, Natu. De, de, de ce que vous avez... Natu, mulțumesc, Helga. Dragi colegi, eu aș vrea să discut despre problemele pe care le au uh, persoanele cu scrisul, nef- uh, nevăzătorii, uh, persoanele analfabete, tinerii care nu mai sunt uh, școlarizați. Aș vrea să știu dacă se prevede ceva pentru persoanele care au probleme cu scrisul. De exemplu, în Franța există niște CD-uri cu opere care sunt citite de către actori, iar astfel aceste persoane au și ele acces la acest patrimoniu cultural? Aceasta este întrebarea mea. Vă mulțumesc. Domnul Corea. Si, grație. Eu... <clears throat> Domnul Scuria. Mulțumesc. Și eu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Trupel în legătură cu nevoia de a găsi un alt interlocutor diferit de Google ar, put, ar trebui să ne gândim la ce instituții publice am putea apela. Deci, pe, aș vrea să știu, deci, pe lângă ceea ce s-a prevăzut în legătură cu bugetul Parlamentului, aș vrea să știu dacă s-a evaluat cantitatea de resurse necesare pentru a avea un astfel de proiect. Deci, cine ar putea să-și asume astfel de cheltuieli? De asemenea, sunt de acord cu comentariul pe care l-a făcut colega din Franța. Într-adevăr, ar trebui să transmitem și un semnal, deoarece noi suntem Uniunea Europeană, ar trebui să le arătăm oamenilor că vrem să-i implicăm și pe cei care au anumite nevoi speciale, anumite dizabilități. Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și colegei Trupel pentru prezentarea excelentă pe care ne-a făcut-o. Eu cred că probabil această temă este cea mai importantă aici la Comisia de Cultură. E vorba de relația cu noile tehnologii, e vorba despre sprijinul pe care îl dăm creatorilor, nu doar celor europeni, ci în general pe internet. Uh, S-a comentat despre situația din Suedia, despre partidul piraților, însă cred că această chestiune este de actualitate în foarte multe țări. În Spania, de exemplu, tinerii piratează foarte mult pe internet. Și ceea ce mi se pare mie sur surprinzător este că acestor tineri nu li se pare că ei fac ceva nelegitim, nu li se pare că e același lucru să descarci ilegal un film pe internet uh, cu un furt dintr-un supermagazin. Comisia de afaceri juridică, Comisia ITRE, cred că ar putea să contribuie la această dezbatere pe care o avem noi. Eu sunt conștient că în momentul de față nu avem o soluție pentru a combina noile tehnologii cu apărarea drepturilor de autor. Însă, în cazul european, eu cred că ar trebui să încercăm să găsim resurse în afara firmei Google, însă și în afara administrației publice. Eu am fost ministrul culturii timp de șase ani în regiunea Madridului și știu ce greutăți financiare există pentru a finanța cultura la nivel administrativ. Iar un proiect atât de important ca acesta nu are suficiente fonduri. De aceea cred că ar fi important să vorbim aici și despre patronajul cultural, sportiv, educativ. Sunt teme importante pentru comisia noastră și prin coordonatorul nostru aș vrea să rog ca serviciile Parlamentului să întocmească un raport în legătură cu legile de patronaj în diferitele state europene. Aș vrea să știu dacă la Parlamentul European s-a făcut ceva și ar, aș dori de asemenea să se facă o comparație cu legislația din Statele Unite ale Americii. Deoarece, după părerea mea, dacă nu implicăm și întreprinderile, vom avea mari probleme, nu doar cu proiectul european, ci cu cultura în general. Vă mulțumesc. Frau Verheyen. Ja, zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Trüpel, für die... Doamna Hain, mulțumesc Vreau să mulțumesc colegei noastre, doamna Trupel, și cred că este o temă foarte importantă, punerea la dispoziția publicului uh, și accesul liber la cunoștințe, la literatură, este o chestiune centrală în domeniul culturii, nu doar al culturii, ci și al educației, pentru că prin acestea se face posibilă și educația uh, celor care poate nu au acces în alt mod și acest proiect european trebuie să fie unul cuprinzător, să cuprindă toate operele la nivel european. Um, este un proiect pe care nu trebuie să-l subestimăm și cred că vor trebui făcute eforturi foarte serioase pentru a realizarea acestuia. Și trebuie să avem grijă ca uh, uh, să nu cumva să se slăbească drepturile autorilor prin acest proiect, din potriva acestea trebuie consolidate pentru ca elementul creativității să fie uh, stimulat pentru crearea de noi opere uh, și acest lucru nu va funcționa dacă punem la dispoziție literatura, arta, uh, fără niciun fel de preț. Sigur, acestea trebuie să fie accesibile tuturor în mod Uh, facil, dar nu înseamnă că trebuie să fie accesibile gratuit, pentru că astfel uh, nu vom mai avea cultură pe termen lung. Domnule Fisa, sunt de acord și cu ceea ce a spus dumneavoastră. Uh, tinerii din ziua de astăzi uh, nu prea mai au uh, acest simț al valorilor și uh, pirateria este un fenomen uh, foarte des întâlnit. Trebuie să, ne, să avem grijă ca internetul să nu fie o zonă liberă, neacoperită, și trebuie să fim atenți la aceste puncte în următoarele luni și în următorii ani, pe care le, temele pe care le vom discuta uh, în uh, comisia noastră. Uh, drepturile de autor uh, nu sunt o problemă doar în, acest, în cadrul acestui proiect, ci și în alte um, proiecte și trebuie întotdeauna să-l avem în considerare, dar sigur că Trebuie să punem la dispoziția cât mai multor oameni patrimoniul cultural european, însă trebuie să avem grijă prin ce mijloace facem acest lucru și trebuie să uh, avem grijă cum va fi finanțat acest proiect, care este, din punctul meu de vedere, uh, esențial pentru a um, pentru a pune la dispoziția oamenilor patrimoniul cultural european, pentru a consolida acest patrimoniu. Uh, trebuie să implicăm statele membre, trebuie să implicăm uh, parteneri privați. Um, proiectul este unul atât de bun încât sunt sigură că pe viitor vom reuși să-l și uh, realizăm. Mulțumesc, doamna Șalcă, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, doamnei Trupel pentru proiect. Acesta intră în discuția mai largă a echilibrului între drepturile consumatorului și drepturile uh, de autor. Trebuie să avem grijă la acest echilibru pentru că um, internetul este un spațiu unde aceste drepturi sunt din ce în ce mai greu de protejat. Uh, este un spațiu de asemenea unde oamenii pot avea acces la cunoștință și la literatură. Este foarte important să oferim compensații financiare autorilor, dar ar fi interesant să vedem și care sunt oportunitățile artiștilor uh, să uh, spună în ce măsură vor compensații financiare, pentru că există anumite uh, metode prin care artiștii pot să își pună la dispoziție opera gratuit pentru că ei consideră că în acest mod uh, pot să beneficieze de o mai mare uh, cunoaștere sau poate pur și simplu vor să um, uh, facă un act de caritate. Deci cred că ar trebui să luăm în considerare și acest element când discutăm despre interesele și drepturile artiștilor și autorilor. Și ar trebui să discutăm acest element în momentul în care uh, vorbim despre proiectul european. Vreau să vă aduc aminte că acum nu vorbim despre drepturile de autor. Vom vorbi foarte mult despre drepturile de autor, vom avea audieri, dar vă rog astăzi să vă referiți la tema europeană, cum uh, putem să uh, înființăm acest proiect, uh, să nu ne pierdem în, uh, în detalii. Trebuie să ne concentrăm asupra proiectului european și chestiunile legate de drepturile autor. Uh, fiți liniștiți, în următoarele luni le vom discuta și rediscuta, vom avea timp um, și uh, vom uh, vom coopera atât de, vom discuta atât de mult încât va fi tema anului următor. Deci vorbim despre europeană. Și acum are cuvântul doamna Kamar Ietek. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc doamnei Trupel. Într-adevăr, accesul liber nu înseamnă acces gratuit, trebuie să ne gândim totuși um, și aici trebuie să vorbim și de drepturile de autor, că, pentru că sunt incluse în această temă. Trebuie să vedem cum putem să punem la dispoziția oamenilor uh, opere um, într-un mod rezonabil. Um, aceste biblioteci trebuie totuși să, să fie și ele finanțate cumva. Sigur că uh, sunt multe biblioteci care uh, împrumută cărți uh, fără să ceară o taxă pentru acest lucru, dar oamenii plătesc totuși o anumită contribuție pentru legitimația uh, anuală. Așadar, uh, trebuie să luăm în considerare și, uh, nu doar dreptul utilizatorului, ci și drepturile bibliotecilor și ale autorilor. Cred că acest proiect european ar trebui să fie un proiect care să fie accesibil la nivel european, să fie un portal european pentru patrimoniul cultural al Europei uh, și trebuie să fim pregătiți să spunem uh, da, acest proiect este important pentru noi și îl vom finanța din banii noștri, tocmai pentru a proteja patrimoniul cultural european și pentru a-l pune la dispoziția oamenilor. Uh, așadar, cred că ar trebui să luăm în considerare și alte forme de finanțare, cu excepția um, Google, să ne gândim uh, ce uh, fonduri publice sau ce parteneri privați am putea să implicăm, de asemenea să discutăm cu statele membre aș fi foarte critică cu privire la demersul care este prezentat aici în uh, document și anume finanțarea prin publicitate. Aici este un domeniu unde trebuie să ne gândim de trei ori înainte să, să ne hotărâm să facem acest lucru. Vorbim de patrimoniul cultural și uh, poate că uh, Uh, dacă mai implicăm și publicitatea unde o să apară reclame la Persil sau la uh, telefoanele mobile Nokia uh, în legătură cu patrimoniul cultural european, cred că ajunge uh, în derizoriu toată, toată ideea proiectului. Și um, cred că ar, am putea, de exemplu, să introducem o mică taxă pentru utilizator, pentru um, descărcarea operelor. Uh, unde nu, uh, unde operele nu sunt acoperite de drepturi de autor, acestea trebuie să fie uh, accesibile și trebuie să fie gratuite pentru oameni, dar alte părți ar putea să fie uh, taxate. Am văzut într-un ziar german în care tocmai se discuta despre um, cărțile oferite de Google De exemplu, apărea acolo o carte uh, despre Bob Dylan, apărută în 1893, așa apărea acolo, iar uh, autorii germani uh, apăreau din nou într-un mod total uh, incorrect în ceea ce privea datele uh, oferite despre ei. Așadar, cred că cărțile și operele de artă nu trebuie să uh, apară pe internet în locuri unde nu este locul lor. Uh, și dat fiind faptul că uh, vorbim despre cultură și despre educație, trebuie să avem foarte mare grijă cum vor apărea aceste informații în proiectul european. Aș dori să mulțumesc colegii noastre pentru prezentarea foarte interesantă a acestui proiect și aș dori să vorbesc eu despre aspectul comercial um, îngrijorările exprimate în legătură cu Google ca și partener uh, sunt, uh, cred că sunt justificate, pentru că cu toate că această alternativă uh, ar duce la implementarea rapidă a proiectului, s-ar putea ca pe termen lung parteneriatul cu Google să um, accentueze mult prea mult latura comercială, să facă din Europeană un proiect comercial. Vorbim aici de patrimoniu cultural european care poate uh, Uh, nu este accesibil unor oameni în, unor oameni în alt mod decât online. Um, cetățenii europeni poate nu au acces la um, anumite opere din cauza lipsei accesului digital. De aceea cred că ar trebui să avem grijă de aceste valori. Și vreau să vă aduc aminte că Google nu are o valoare pe termen lung, calitatea digitalizării, ne spun experții, nu permit uh, ca operele publicate să rămână um, accesibile pe termen lung prin intermediul Google. Este un aspect important. De asemenea, aș dori să mă refer la un alt aspect indiferent de modul în care uh, abordăm drepturile de proprietate intelectuală și uh, indiferent de modul în care hotărâm în ce măsură operele pot fi accesate, pot fi um, utilizate, cred că totuși acest proiect ar trebui să fie um, și comercial, în paralel cu aspectul public legat de arhive ar trebui să fim competitivi din punctul de vedere al accesibilității, pentru că Google funcționează foarte repede și avantajele pe care le uh, pun la dispoziție sunt soluții imediate, pe care noi deocamdată nu le avem. Așadar, aș vrea să aș vrea ca toate aceste sisteme electronice să fie puse în aplicare mai rapid cele naționale trebuie uh, uh, să fie compatibile, trebuie să funcționeze eficient, astfel încât să nu, fim mult, să nu rămânem mult în spatele uh, Google în ceea ce privește funcționalitatea sistemului. Uh, și acest aspect este foarte important pentru proiectul nostru. Oui, moi aussi, je, veux, je voulais m'associer Mulțumesc și eu aș vrea să mulțumesc colegei mele, doamna Trupel, și eu sunt de acord cu liniile principale ale acestui raport și cred că un astfel de dosar, cum este europeană, ca multe alte dosare asupra internetului, ne fac să avem un alt fel de reflexie asupra unor chestiuni fundamentale. Trebuie să facem astfel de reflexie asupra chestiunilor de internet, pentru că nu mai e vorba doar de ce se întâmplă în interiorul frontierilor noastre, pentru că internetul nu are practic graniță și din cauza efectelor pe care le-aș putea numi perverse care ar putea apărea. Aș vrea să insist asupra trei puncte care mi se par esențiale în acest dosar. În primul rând, protecția drepturilor de autor, riscurile legate de și vreau să spun că mi se pare că aceasta este o axă esențială a raportului. Totuși, trebuie să ținem cont de circumstanțele actuale și știm că există pierderi care au lovit uh, aceste, aceste sectoare, sectorul culturii. Nu-i nevoie de explicații suplimentare în acest domeniu. Am auzit foarte bine ce s-a spus aici. Nu există întotdeauna resursele și mijloacele necesare de, pe care le-am dorit. Și sunt oarecum îngrijorată în această privință, pentru că știm până la urmă cine plătește factura atunci când există astfel de lipsuri în domeniul educației și al culturii. Sunt tocmai cei care au cele mai mari dificultăți de a accesa aceste instrumente. Deci, eu mă tem că în felul acesta să nu ajungem la construirea unei societăți uh, cu mai multe viteze, deci o societate divizată în mai multe părți, pentru că instrumente precum Google se vor dezvolta în continuare, nu țin cont de granițe, deci aceasta ne face să ne punem întrebări în legătură cu Euro- europeana, în legătură cu conținutul, cu accesul la acest conținut și felul în care putem promova acest instrument cultural care este de fapt patrimoniul nostru cultural, astfel încât să nu există această diviziune la nivelul societății. Am și câteva întrebări la care ar trebui să reflectăm și anume felul în care se poate reglementa aceasta, pentru că indiferent ce se va întâmpla, Google se va dezvolta în continuare. Și dacă vedem ce se întâmplă, de exemplu, în China și felul în care Google lucrează acolo, cu potențialul economic care există acolo, avem foarte multe de reglementat în această privință. Sunt de asemenea de acord cu dumneavoastră în legătură cu riscul de a, a gratuității totale, dar dacă nu avem gratuitate, atunci înseamnă că există un preț, un cost pentru acele servicii și acesta este un punct asupra care ar trebui să reflectăm. Pentru că, până la urmă, toată lumea ar trebui să aibă în continuare acces uh, la această bibliotecă formidabilă. Pentru a nu exista acel efect uh, disuasiv și acea diviziune a societății. Dacă reușim într-adevăr să construim un instrument care să fie într-adevăr pedagogic, care să ajungă la cei care n-au mijloacele necesare și să nu trebuiască să recurgă la alte instrumente care sunt mai degrabă instrumente de natură comercială. Și un ultim punct. Pe mine mă interesează foarte mult tema protecției datelor și s-a văzut în cele spuse până acum că trebuie să fim atenți la felul în care tinerii utilizează internetul. Există o adevărată îngrijorare în acest sens, o îngrijorare la nivelul uh, populației, pentru ca tinerii să-și dea seama care sunt uh, riscurile ascunse în spatele utilizării internetului. Ähm, Mulțumesc. Aș vrea să fac un comentariu. Cum vi se pare dacă cerem Comisiei ca aceste fonduri alocate să provină din domeniul comunicării, din bugetul de comunicare, pentru că aceste fonduri ar putea fi reorientate. Cred că este o idee bună. Doamna Paladela, mulțumesc, doamna președintă. După toate comentariile care s-au făcut, nu am prea multe de spus. Eu bănuiesc că prioritatea noastră în ceea ce privește digitalizarea și crearea unei biblioteci digitale ar fi în special pentru cărțile vechi și cărțile mai rare. Cred că dacă le-am digitalizat și dacă am face ca aceste cărți să fie disponibile în mod gratuit pe internet, în felul acesta am oferi o adevărată oportunitate nu doar tinerilor, ci europenilor în general pentru a utiliza aceste cărți. Cărți care sunt atât de valoroase, uh, încât uh, sunt uh, închise pur și simplu în biblioteci și nu avem acces la ele. Iată de ce un proiect precum Europeana ar putea avea drept prioritate tocmai această digitalizare a cărților vechi și rare. Și după aceea se pune și problema drepturilor de autor și uh, posibilitatea de a menține aceste drepturi. Vreau să vă întreb de aceea dacă s-a făcut ceva în acest sens, dacă încercați să includeți aceste drepturi de autori în proiectul Bibliotecii Europene Digitale. Mulțumesc, doamna Hannibal. Um, um, um, Mulțumesc, Mulțumesc, foarte mult. Vreau să mulțumesc doamnei Trupel. Este un proiect foarte interesant cu un domeniu de aplicare foarte mare. Și cred în același timp că ar trebui să fim foarte atenți. În special în uh, felul în care descriem acest proiect, care are un potențial foarte mare. Și un proiect inexistent dacă nu ne punem în mâinile lui Google și din câte am văzut aceasta nu prea interesează pe nimeni și aceasta ne-ar implica și în anumite aspecte comerciale. Iată de ce cred că la început ar fi bine să definim foarte clar ce vrem să facem prin acest proiect. Ideea cărților vechi și rare mi se pare una, una foarte bună și ar putea aduce foarte multe beneficii pentru că sunt milioane de cărți care există, deci trebuie să spunem încă de la început ce dorim să facem, care este domeniul de aplicare al acestui proiect. Iar după aceea ar trebui să facem multe eforturi pentru a obține fondurile necesare pentru acest proiect, un lucru care se pare că e destul de greu de făcut. Deci, cred că este o idee foarte bună, dar să fim totuși atenți la ce se va întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră activă, pentru toate aceste aspecte care au fost menționate și care trebuie clarificate, și anume care trebuie să fie conținuturile europeana, pentru că nu putem introduce orice conținut în această bibliotecă. Trebuie să vedem ce putem oferi, cum putem gestiona acest proiect mai bine decât alții și ce ar putea reprezenta așa numitul suflet european, să spunem așa. Deci există foarte multe posibilități. Poate că putem avea fonduri din bugetul de comunicare și și poate vom uh, putea implica ICP-ul în acest proiect. sau Banca Centrală Europeană. Oricum avem nevoie de sponsorizare foarte mare, avem nevoie de susținere și acesta este punctul cel mai important. Deci lucrurile trebuie să uh, se desfășoare cu rapiditate pentru că altfel rămânem în urmă. După câte am văzut ce se întâmplă cu Google, am văzut că se mișcă foarte repede către consumatori, deci trebuie să vedem cum putem să facem noi pentru a incorpora toate aceste sugestii și pentru a face și noi progrese. Doamna Trupăl, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru toate sugestiile dumneavoastră. Am să revin la câteva puncte mai generale pe care le-ați remarcat. Într-adevăr, în ceea ce privește Google, dacă vedem uh, acest uh, proiect comercial de digitalizare și a bibliotecii digitale, Google s-ar putea să aibă un oarecare avantaj. Când vorbim de calendar și de timpul pe care îl avem la dispoziție și de capitalism, există totuși și dezavantaje pentru că acest proiect este prea rapid, implică companiile private Și din punct de vedere științific, în ceea ce privește lista de înregistrări, vreau să spun că nivelul de calitate nu este atât de ridicat pe cât ne-am dori pentru o astfel de inițiativă. Într-adevăr, modelul Google este foarte rapid, foarte la modă, foarte aproape de cetățeni, interesant, însă totuși această rapiditate este în detrimentul altor aspecte interesante. Iată de ce ar trebui să avem o dezbatere mai generală pe această temă. Deci, n-am pierdut încă bătălia. E adevărat, trebuie să fim foarte rapizi, să avem decizii politice și va trebui să implicăm câți mai mulți uh, actori. În afară de dezbaterea pe care o avem aici, cred că ar fi bine în special în legătură cu cele două remarși pe care le-a menționat Doris Pac. Cred că ar trebui să avem o legătură foarte uh, rapidă cu Ministerul de Cultură și de Finanțe din țările noastre din care venim. Pentru că dacă nu le explicăm foarte bine ce vrem să facem, atunci uh, s-ar putea să-și imagineze că europeana este doar un proiect european și că ei n-au nimic de făcut și atunci înseamnă că am pierdut din punct de vedere politic. Trebuie deci să implicăm statele membre, ministerele culturii, care la următoarea conferință pe care o vor avea la următoarea întâlnire să dezbată și acest raport și să avem de asemenea un contact direct cu Ministerul Finanțelor din statele membre. Martin, v-a vorbit despre revizuirea bugetului, însă dacă nu avem și o disponibilitate din partea Ministerilor de Finanțe din statele membre, nu vom reuși să facem nimic. Avem nevoie de o majoritate pentru schimbare. Avem nevoie de susținerea statelor membre pentru că altfel va fi un adevărat eșec politic. Aceasta înseamnă că avem nevoie de o dezbatere politică puternică și nu doar aici, ci și în cadrul celorlalte instituții. Referitor la finanțare, s-a vorbit despre faptul că acest proiect este posibil că am putea găsi finanțarea necesară, însă știm că din punct de vedere politic lucrurile sunt mai dificile. Știm că statele membre finanțează bibliotecile publice, deci am putea vorbi despre uh, accesul social, despre mijloacele necesare pentru a avea acces la aceste conținuturi. Însă nu este foarte realist să vorbim despre o astfel de finanțare, chiar dacă ea ar fi de dorit. Nu cred că o finanțare din partea statelor ar fi posibilă. Am putea să ne gândim la o finanțare din partea sectorului public, cum am făcut cu e-content, care a finanțat acest proiect, însă până la urmă sunt statele membre și instituțiile europene cele care au plătit procesul de digitalizare iar după aceea acest conținut a fost pus la dispoziția europeană. Deci e vorba aici de o negociere necesară cu statele membre și va trebui să vedem dacă reușim să ajungem la un acord politic. Cred de asemenea că sponsorizarea și parteneriatul public-privat sunt elemente necesare, însă va trebui înainte să negociem foarte clar toate condițiile uh, contractelor, să avem reguli foarte clare pentru a avea și fonduri private care să fie puse la dispoziția acestui proiect. O altă posibilitate ar fi Banca Europeană de Investiții și ne putem întreba dacă, într-un astfel de moment, de criză economică, Europa n-ar putea pierde pulsul în fața Statelor Unite și dacă n-ar trebui să facă mai multe investiții în procesul de digitalizare, în procesul de învățământ în general, de promovare a culturii. Oricum, trebuie să ne dăm seama că este vorba de o investiție utilă și ar trebui să ne gândim și la alte posibilități. Poate am putea uh, realiza o campanie, o campanie publicitară pentru a sensibiliza publicul larg față de acest proiect european și pentru a găsi fondurile necesare pentru a nu pierde cursa în fața Google. Așa cum s-a făcut și în cazul televiziunilor publice, și a publicității utilizate, ne putem gândi la posibilitatea utilizării fondurilor provenind din publicitate și în acest domeniu, dar pentru aceasta ar trebui să uh, formulăm de asemenea niște condiții clare pentru utilizarea acestor fonduri. Însă nu trebuie să facem așa cum a făcut uh, Google, care a utilizat doar uh, finanțarea utilizată prin publicitate așa cum ați menționat și dumneavoastră. Referitor la condițiile și drepturile de autor. Nu putem să ne permitem să facem economii aici, pentru că Știm că în ceea ce privește europeana există autorii care sunt profesori. una, de exemplu, nu pot să cred că cineva poate să-și permită să ofere gratuit uh, operele sale, pentru că până la urmă trebuie să trăiască de pe urma acestor orme, opere. Deci trebuie să avem o abordare rezonabilă, să punem ceva la dispoziția autorului și în același timp să oferim și un acces pentru public, avem nevoie de o abordare diferențiată și n-aș vrea să introducem uh, accesul gratuit obligatoriu și aceasta în detrimentul drepturilor de autor în general. Dacă putem utiliza bugetul de comunicare sau nu, cred că în ultimii ani lucrurile s-au îmbunătățit în acest domeniu și fondurile pe care le-am obținut există o rezervă de 10% dar cred că până la urmă abordarea cea mai bună ar fi ca modelul utilizat să implice o mai mare participare a publicului la nivelul statelor membre, de exemplu, utilizarea uh, IMM-urilor, a parteneriatului public-privat și, în sfârșit, să reușim să îi facem concurența lui Google. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare. Poate că uh, informațiile pe care le-am primit în legătură cu Comisia nu au mai, au fost cele mai potrivite. Însă, cred că din toată această dezbatere putem trage câteva concluzii. Avem un reprezentant al Comisiei aici, domnul Folman, și aș vrea să îi dau cuvântul pentru a auzi reacția Comisiei față de ce s-a spus până acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, în primul rând, Aș vrea să salut decizia Parlamentului European de a avea un raport pe această temă. Așa cum s-a spus până acum, este o temă esențială pentru ca patrimoniul cultural european să fie accesibil pentru toți cetățenii, pentru timpul lor liber, pentru învățământ sau muncă. Și, de asemenea, așa cum s-a spus, este foarte important în acest moment, din cauza Uh, discuțiilor în legătură cu Google și uh, din cauza discuțiilor mai generale asupra drepturilor de autor. Faptul că Google s-a înființat în Statele Unite, aceasta a fost uh, un adevărat semnal de alarmă pentru Europa care trebuie să reacționeze cât mai rapid. Europeana Există 4,6 milioane de obiecte care sunt disponibile pe Europeana, printre care și cărți vechi și lucruri interesante, conținuturi interesante. Așa că v-aș recomanda să încercați, să vedeți ce puteți găsi acolo, să vedeți care este potențialul și aceasta, deși la momentul acesta este doar un proiect pilot. Sper să putem lucra îndeaproape cu raportorul și cu raportorii din umbră, dacă vor dori acest lucru, și bineînțeles că vom fi la dispoziția dumneavoastră de câte ori veți avea nevoie. Așteptăm să vedem proiectul de raport și să trecem prin uh, procedurile preliminare când va veni momentul. Mulțumesc, domnule Folman. Văd că Consiliul este de asemenea prezent, așa că am să rog pe reprezentanții Consiliului să-și prezinte ideile din partea Ministrilor de Cultură. Pentru că, așa cum spunea Helga, dacă nu există interes din această parte, atunci nu putem face nimic. Trebuie să dăm cuvântul tuturor actorilor implicați pentru a putea face progrese. Și așteptăm să vină aici domnul comisar Orban după ce încheiem această dezbatere, pentru că acesta este punctul 10 de pe ordinea de zi. Domnul Orban ar trebui să vină aici la ora 10. Dânsul este comisar pentru multilingvism. Domnule Lockegaard, vă rog să luați loc aici lângă mine. Du musst mich vertreten gleich, geh nicht weg. So, wir kommen jetzt zu Punkt 10 der Tagesordnung. Austausch mit dem Commissioner. Doamnelor și domnilor, trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu comisarul Leonard Orban, care se ocupă de multilingvism. Un element cheie din politica Uniunii Europene. Cu toții avem dreptul de a ne vorbi limba maternă aici la Parlamentul European, avem dreptul să primim documentele în limba noastră maternă. Parlamentul European dorește ca Uniunea Europeană să ducă la stăpânirea a două limbi străine pe lângă limba maternă, limba vecinului și o limbă francă. Domnule Orban, vă voi da cuvântul pentru a ne spune ce anume ați realizat până acum, să ne spuneți ce proiecte există pe viitor. Probabil că dumneavoastră nu vă veți uh, ocupa și de proiectele viitoare, însă în ceea ce privește proiectele trecute, dumneavoastră ați fost responsabil. Noi am uh, aprobat o rezoluție privind învățarea limbilor și această rezoluție a fost pregătită de către domnul Grasa Mora, care a redactat un raport. Domnule Orban, aveți cuvântul pentru a ne informa în legătură cu ceea ce credeți că ne-ar interesa pe noi și ceea ce ne va ajuta să colaborăm și mai strâns pe viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, onorați membrii, Aș dori să încep prin a o felicita pe doamna Pack pentru numirea în funcția de președinte al acestei comisii. Herzlichen Glückwunsch, Frau Vorsitzende. Uh, vă mulțumesc pentru invitația de a uh, mă întâlni cu dumneavoastră. Acord o mare importanță dialogului structurat cu membrii Parlamentului European și în mod special cu această comisie. Aceasta este o ocazie deosebită de a schimba informații cu privire la activitățile noastre comune și de a obține contribuția și reacțiile dumneavoastră la eforturile pe care Comisia Europeană le face. De când am devenit comisar responsabil cu multilingvismul, am urmărit valorificarea beneficiilor pe care această politică le poate aduce în dialogul intercultural, la îmbunătățirea competențelor, creșterea mobilității și a competitivității economice, pentru a numi doar câteva din aspectele cele mai importante. Aș dori uh, să încep prin a prezenta câteva din inițiativele mele în direcția dezvoltării politicii noastre în domeniul multilingvismului. Mă voi referi apoi, pe scurt, la câteva din realizările majore pe care le-am avut, înainte de a încheia cu prezentarea principalelor provocări cărora trebuie să le facem față în anii următori. Pentru a construi o politică ambițioasă în domeniul multilingvismului, era extrem de important și foarte util să luăm în considerare ideile, opiniile și sugestiile tuturor părților interesate. Așadar, am început prin a prelua recomandările celor două grupuri la nivel înalt de experți și personalități. În primul rând, grupul la nivel înalt pentru multilingvism, printre ale căror, cărui sugestii se regăsește predarea și învățarea tuturor limbilor străine, fie ele regionale, minoritare sau ale migranților. Și în al doilea rând, grupul consultativ independent, alcătuit din intelectuali, așa numitul grup MALUF, care a analizat rolul limbilor străine în ceea ce privește integrarea și dialogul intercultural. Am invitat de asemenea ministrii educației și culturii din statele membre la o conferință în scopul de a ajunge la un angajament comun cu privire la căile de îmbunătățire a multilingvismului la nivel național și regional. De altfel, aceasta a fost prima dată când a avut loc o asemenea dezbatere la nivel ministerial exclusiv pe acest domeniu. De asemenea, am ascultat toate instituțiile și toate părțile interesate pentru a da formă unei politici care să răspundă necesităților cetățenilor. Aportul dumneavoastră al Comisiei pentru Educație și Cultură a fost deosebit de important. Am instituit un forum al întreprinderilor privind multilingvismul, care a reunit o bază o gamă largă de specialiști în domeniu pentru a analiza impactul acestei politici asupra competitivității companiilor europene. Care a fost rezultatul acestei bogate experiențe? Ce am reușit să realizăm? Comisia a adoptat în septembrie 2008 comunicarea Multilingvismul, un avantaj pentru Europa și un angajament comun. Acest document stabilește diferitele căi de promovare a multilingvismului într-o varietate de politici ale Uniunii. Mesajul transversal este acela că diversitatea culturală și lingvistică a Europei reprezintă cheia identității fiecăruia, cheia unei identități europene. Prin urmare, multilingvismul constituie o bogăție, un avantaj și nu ar mai trebui să fie considerat drept un obstacol. Unul dintre principalele obiective ale strategiei noastre rămâne punerea în aplicare a obiectivului de la Barcelona din 2002, care prevede învățarea de către fiecare cetățean al Uniunii a cel puțin două limbi străine în plus față de limba maternă. Consiliul Educație și Cultură a reafirmat acest obiectiv prin rezoluția sa din noiembrie 2008. Comisia Europeană a fost invitată să adopte măsuri în contextul noului cadru global de acțiune privind multilingvismul, luând în considerare, în mod corespunzător, necesitățile lingvistice ale cetățenilor, cât și ale instituțiilor. Rezoluția dumneavoastră din 24 martie 2009 a venit în sprijinul politicii de multilingvism, salutând propunerea de promovare a limbii materne plus alte două limbi străine în procesul de învățământ. Europa se distinge prin bogata varietate de limbi și culturi din interiorul frontierelor sale. Fiecare limbă reflectă un mod special de gândire, poartă cu ea o memorie, o moștenire literară și reprezintă baza legitimă a identității culturale. Respectul pentru diversitatea noastră lingvistică reprezintă însăși baza idealului european. Sentimentul împărtășit al unei apartenențe comune care se bucură de diversitate culturală și lingvistică, este un antidot puternic la intoleranță și conflicte. Numeroasele limbi vorbite în Europa pot servi drept punți de legătură către alți oameni și pot deschide calea către alte țări și culturi, promovând înțelegerea reciprocă. Rezoluția Parlamentului European privind multilingvismul a sprijinit această abordare, inclusiv în ceea ce privește limbile minoritare și regionale. Toate aceste limbi reprezintă valori culturale care trebuie să fie protejate și cultivate. Mai mult decât atât, diversitatea lingvistică reprezintă și o sursă de beneficii și prosperitate. Există o legătură evidentă între cunoașterea limbilor străine și posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Întreprinderile mari și mici caută persoane multilingve. Limbile străine reprezintă de asemenea o valoare adăugată pentru întreprinderile europene. Engleza ocupă fără îndoială un loc important în domeniul afacerilor internaționale, dar aceasta nu este suficientă pentru a răspunde nevoilor existente. Recent, în luna septembrie, am creat o platformă pentru dialog permanent cu întreprinderile, partenerii sociali și organizațiile sindicale. Pe baza analizei celor mai bune practici, vor fi identificate soluții de creștere a competitivității companiilor europene, în special pentru acelea mici și mijlocii, cărora le lipsesc adesea resursele necesare. Dar nu ne-am oprit la frontierele Uniunii Europene. În lumea noastră globalizată, este esențial să ne înțelegem reciproc limbile și culturile pentru a întări punțile dintre continente. Acesta este unul dintre obiectivele strategice ale politicii noastre privind multilingvismul. Semnalea declarațiilor comune privind cooperarea în domeniul multilingvismului cu India și China a reprezentat un deosebit succes. În curând, mă voi întâlni din nou cu partenerii noștri chinezi în cadrul târgului de carte de la Frankfurt. Recunosc că dialogul cu aceste țări nu este întotdeauna ușor, dar merită efortul. Există un puternic interes de ambele părți de a învăța reciproc din experiențele comune. Programul de învățare de-a lungul vieții pentru perioada 2007-2013 este deschis în prezent pentru toate limbile. Alte instrumente, precum Erasmus Mundus, și programul Cultura ajută la promovarea limbilor din țările terțe. Intenția noastră este de a trece dincolo de programe și frontiere, beneficiind de oportunitățile pe care le oferă limbile europene în relațiile externe ale Uniunii, asigurând în același timp ca multilingvismul să devină o caracteristică transversală a tuturor politicilor europene. Traducerea literară, sub toate formele sale, este esențială pentru abordarea culturilor și a sistemelor de gândire ale popoarelor Europei. În limita prerogativelor sale, Comisia Europeană promovează rolul traducerii literare. Recent, am lansat, împreună cu președintele Barroso, o dezbatere la nivel european privind importanța traducerii literare ca instrument de integrare și comunicare între culturile europene. N-aș dori să nu mă refer și la subiectul privind dimensiunea instituțională a multilingvismului. La data în care am preluat mandatul, la 1 ianuarie 2007, s-au adăugat trei noi limbi oficiale numărul total al acestora ajungând la 23. Nu numai că bulgara, irlandeza și româna au fost integrate cu succes în cadrul instituțiilor comunitare, dar mai mult, ca să vă dau un singur exemplu, s-a stabilit un nou record de producție prin traducerea a aproape 5 milioane de pagini în mai puțin de 3 ani. Această creștere nu a afectat obiectivul nostru de a menține o înaltă calitate a activității și, în plus, au fost puse în aplicare noi instrumente de măsură și metode pentru îmbunătățirea acestui proces de traducere, precum și a produsului rezultat. De asemenea, pentru a menține serviciile noastre la acelea standarde de înaltă calitate, la cererea mea, uh, Direcția Generală de Interpretare a convocat un grup de experți independenți numit Forumul de Reflecție asupra multilingvismului și formării interpreților pentru examinarea necesităților de formare a interpreților juridici și a modalităților de îmbunătățire a acesteia. La începutul anului 2009, acest forum a prezentat un raport care cuprinde inter alia recomandări privind un curriculum standard pentru interpretarea juridică. Pe baza acestei activități, Comisia Europeană a fost în măsură să propună Consiliului și Parlamentului un proiect de directivă în acest domeniu. Sunt pe deplin conștient că cererea în domeniul instituțional este mult mai mare decât ceea ce putem oferi cu resursele actuale. Obiectivul este de a asigura un sistem sustenabil pe termen lung, inclusiv în condițiile posibile ale creșterii în continuare a numărului de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Dar este clar că acest obiectiv poate fi realizat cu îmbunătățirea semnificativă a tehnologiilor din domeniu și a resurselor alocate uh, serviciilor lingvistice. Identificarea unor modalități mai eficiente de aliniere a resurselor cu cererea este un proces continuu care necesită și un dialog permanent cu toți actorii interesați. Am făcut pași importanți în promovarea multilingvismului, dar mai avem de făcut față unor provocări majore în anii care vin. Încă de la început am pus accentul pe cooperarea cu statele membre în conformitate cu principiul subsidiarității. Pentru noi este de cea mai mare importanță să ne asigurăm că obiectivele noastre sunt împărtășite. Stabilirea unui dialog structurat cu societatea civilă și mediul de afaceri reprezintă o altă piatră de hotar în strategia Comisiei de promovare a multilingvismului. Vom lansa în curând un forum care va implica părțile interesate în domeniul culturii, mediei, mass mediei și educației non-formale pentru a analiza modalitățile de a aduce învățarea limbilor străine mai aproape de acele grupuri care în prezent nu beneficiază de avantajele multilingvismului. Ideile rezultate vor fi folosite în procesul de elaborare de noi politici. Învățarea limbilor străine din primii ani de viață urmează să devină o prioritate de prim rang pentru Comisie în anii următori. S-a dovedit deja Învățarea precoce a limbilor străine influențează direct și pozitiv dezvoltarea școlară și personală a copiilor. Din acest motiv, am lansat recent o campanie informativă destinată în mod special părinților, o campanie care va continua să sprijine cercetarea și schimbul de bune practici în întreaga Europa. Comunicarea strategică adoptată de Comisie în 2008 susține faptul că migranților ar trebui să li se ofere ocazia de a învăța limba sau limbile țării gazdă. Acest fapt le va insufla acestora un sentiment de demnitate, precum și unul de apartenență la Uniunea Europeană. Acestea sunt elemente cheie pentru integrarea cu succes a acestora și pentru consolidarea dialogului intercultural. Dar lucrurile nu se opresc aici. În opinia noastră, statele membre ar trebui să arate respectul pentru limbile materne ale migranților și, de asemenea, să se găsească modalități și să găsească modalități de utilizare a acestora, acestor limbi în întreprinderi având în vedere că limbile țărilor terțe sunt necesare pentru întărirea prezenței întreprinderilor europene pe scena mondială. Aspectele generale ale predării limbilor străine orientate către migranți vor fi examinate în cadrul strategic al cooperării europene în domeniul educației și formării, IT 2020. Uh, se va pune accentul pe învățarea și predarea limbii țării gazdă pentru persoane cu origini lingvistice diferite, inclusiv ale migranților. În același timp, se va acorda atenție valorizării limbilor de origine ale migranților. Programul de învățare de-a lungul vieții contribuie la promovarea învățării limbilor străine în cadrul educației formale și informale. Trebuie să analizăm modalitățile în care noul program, începând din 2014, poate consolida învățarea limbilor străine și acumularea competențelor interculturale ca parte a educației de bază și ca precondiție pentru mobilitate. Președintele Barroso a sugerat recent o inițiativă, Tineretul în Mișcare, care poate fi privită drept un program Erasmus pentru toți, care va permite tuturor ă, tinerilor să primească o parte din educație în alte țări membre. Aceasta ar reprezenta o oportunitate extraordinară de consolidare a competențelor culturale și lingvistice în cadrul Uniunii Europene. În sfârșit, în 2011, o conferință ministerială va fi organizată pentru a discuta progresele înregistrate în sensul îndeplinirii obiectivelor Barcelona, uh, de care am vorbit anterior. Conferința va pregăti de asemenea revizuirea generală a politicii pentru multilingvism la nivel ministerial în 2000, începând cu anul 2012. Fără îndoială că Parlamentul European va juca un rol foarte important în acest proces. După părerea mea, toate acestea arată că am ajuns destul de departe în această perioadă. S-a început cu o foaie aproape albă și cu un efort individual și s-a creat un curent care a adunat la oaltă numeroase părți interesate. Dar misiunea este departe de a fi îndeplinită. Sunt pe deplin convins că această politică merită eforturile pe care le-am făcut. Acest sentiment mi-a fost confirmat în toate vizitele pe care le-am întreprins peste tot în Europa pentru promovarea multilingvismului. Am fost și sunt martorul interesului enorm și al așteptărilor pe care această politică le-a creat. Trebuie să continuăm demersurile noastre pentru creșterea gradului de sensibilizare și de cultivare a unei viziuni transversale a multilingvismului în diferitele politici europene. Sunt convins că și dumneavoastră, fiind atât de aproape de nevoile cetățenilor europeni, împărtășiți această opinie. Miza este foarte mare în ceea ce privește prosperitatea, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și integrarea în societățile noastre. Va fi, probabil, nevoie în viitor de mai multe resurse, inclusiv bugetare și, de asemenea, de soluții inovatoare. Același lucru se poate spune și în ceea ce privește aranjamentele noastre lingvistice interne. Sunt convins însă că prin ajutorul pe care ni-l veți acorda, ca autoritate legislativă și bugetară, politica de multilingvism se va dezvolta în continuare puternic. Mulțumesc pentru atenție și aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați prezentat ceea ce ați făcut până acum și ceea ce doriți să faceți pe viitor. I-a devenit foarte clar din prezentarea dumneavoastră faptul că multilingvismul are uh, din ce în ce mai mult posibilități uh, financiare. Ați spus că e, voie de, e nevoie de engleză ca să reușești să te faci înțeles internațional, în lumea comercială, dar engleza nu este suficientă și de aceea dorim ca copiii din Europa să învețe mai multe limbi. De asemenea, ați spus cât de importantă este integrarea copiilor uh, imigranților, astfel încât și aceștia să poată să învețe limba țării în care se află și alte limbi străine, pentru că ei trăiesc între două lumi. Sunt multe aspecte majore pe care le-ați menționat. Am aici o listă a colegilor care doresc să ia cuvântul. În primul rând, domnul Țver. Hvala za besedo, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Eh, ne bi se vam rad Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că aceasta a fost una foarte cuprinzătoare Cred că acum, cam acum trei ani, Comisia a încercat să uh, stabilească acest domeniu al multilingvismului și, de asemenea, să uh, inițieze promovarea multilingvismului și vreau să vă felicit pentru acest lucru. Poate că în anii următori Comisia ar putea să elaboreze un fel de indicator al limbilor pentru a putea face o comparație a, cu privire la limbile învățate în Europa. Um, cred că ar trebui să, ca acest program să fie inițial într-o fază pilot și poate că ar trebui să discutați cu um, comisarul responsabil pentru educație și să luați în primul rând în vedere, în considerare câteva limbi, pentru ca apoi să fie incluse toate limbile europene. Știu că acest lucru cere resurse financiare, dar aș susține un astfel de proiect care să conțină nu doar limbile oficiale, ci și limbile țărilor cu care Europa se învecinează și limbile țărilor um, cu care europenii intră în contact. Poate că vă aduceți aminte că acest lucru a fost deja menționat. S-a spus deja cât de important este să înveți limba vecinului. Acest lucru ar promova um, coexistența oamenilor. Este important să poți să vorbești limba unui alt uh, grup etnic, mai ales dacă ești minoritar sau dacă ai minorități lingvistice în uh, țara ta. Trebuie să promovăm vorbirea acestor limbi în Europa. Pentru că nu doar limbile marilor țări sunt importante. Mulțumesc, domnule Țvev, domnul Peters, domnul Fisas are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această expunere atât de interesantă și completă pe care ați făcut-o asupra multilingvismului. Este o temă care mă interesează foarte mult și pot să vă spun, sunt spaniol, sunt catalan, însă am fost în același timp și ministru al culturii în regiunea Madridului timp de șase ani, deci am o carieră oarecum interesantă, să spun așa. Cred că Învățarea limbilor străine este foarte interesantă și în același timp fundamentală. Pot să vă spun care este experiența mea din uh, zona Madridului, unde există școli bilingve în engleză, franceză, spaniolă și așa mai departe. Și cred că această experiență este fundamentală. Sunt însă de acord și cu colegul meu care spunea că nu trebuie să ne limităm doar la învățarea limbilor cele mai vorbite, cele mai importante, să spunem așa, între ghilimele. E important să vorbim și alte limbi europene. Dumneavoastră ați vorbit de asemenea de sprijinirea învățării limbilor imigranților. Mi se pare o idee foarte bună. Însă, cred că înainte de aceasta, cred că ar trebui să ne amintim că e nevoie de o susținere a tuturor limbilor oficiale în țările europene. După cum știți, în Spania există patru limbi oficiale, iar la Parlamentul European limba oficială este spaniola. Există și alte limbi, catalana, limba vașilor și așa mai departe, care sunt limbi utilizate în mai multe documente, însă nu are un sistem de traducere obișnuită ca celelalte limbi oficiale. Există și problema limbilor minoritare care sunt vorbite în țările terțe și care nu sunt oficiale, de exemplu maghiara în Slovacia, și știu că există probleme atunci când e vorba de recunoașterea acestor limbi. Iată de ce cred că ar trebui să facem eforturi suplimentare. Bineînțeles că limba este ceva care nu depinde neapărat de state, ci și de persoane, pentru că trebuie să respectăm fiecare dintre noi aceste limbi și aceasta este și problema imigranților. Dar înainte de a vorbi de imigranți, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă la noi acasă. Mulțumesc! Da, Mulțumesc, domnul Fisas. Doamna Honeyball are cuvântul acum. Mulțumesc. Ă, mi se pare întotdeauna foarte interesantă această discuție pentru că eu vorbesc engleza. Și, de fapt, acest lucru ă, ridică probleme. Am fost foarte interesată de ideea uh, de ideea acestui audit pentru eliberarea unui indicator care să arate care limbi și ce limbi sunt predate în țările europene. Se pare că uh, acest uh, lucru a fost până acum neglijat, pentru că n-a fost considerat foarte important, dar el este important pentru noi. Și vreau să vă întreb, printre altele, dacă ați reușit să discutați cu, și să ajungeți la o decizie împreună cu Consiliul uh, și cu statele membre cu privire la predarea limbilor. Care este prioritatea uh, pe care predarea limbilor o are pe agenda statelor membre? De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate. Sunt de acord cu ceea ce a spus despre limbile imigranților. Uh, și eu am o experiență personală Uh, eu am lucrat la o școală din Londra unde se vorbeau 39 de limbi. Este un lucru care trebuie să fie recunoscut. Sigur că imigranții trebuie să învețe limba uh, țării gazdă. Au nevoie de acest lucru, dar totuși trebuie să le fie respectate și limbile lor. Trebuie să fie uh, ajutați să își păstreze limba. Este important acest lucru pentru comunitatea lor. Și este foarte important să recunoaștem acest lucru. De asemenea, vreau să mă, vreau să mă refer și la ceea ce a spus colegul spaniol cu privire la limbile minorităților, care există în multe țări în Europa. Limbile au nevoie de ajutor Și ar fi foarte bine dacă am reușit să găsim un sistem prin care să oferim asistență comunităților care vorbesc limbi minoritare, să-i ajutăm să-și dezvolte cultura fiecare. Mulțumesc, doamnă Hannibal. Domnul Tökeș are acum cuvântul. Elnök asszony, biztos úr, stimate domnule comisar, tisztelt biztos úr, romániai eh, magyarként kétszeresen is nagy érdeklődéssel hallgattam az előterjesztését, gratulál. Eu vin din România și de aceea am ascultat cu atât mai mult interes prezentarea dumneavoastră și vreau să vă felicit. Eforturile dumneavoastră sunt remarcabile. Sub conducerea dumneavoastră, în ultima perioadă, s-au uh, reușit, uh, s-a reușit obținerea multor rezultate și de aceea salut oferturile, of, eforturile dumneavoastră. Mă bucur să văd că acum și irlandeza și scoțiana au reușit să-și găsească drumul acum în Uniunea Europeană, în multilingvismul european. Avem, cred, trei grupe în ceea ce privește utilizarea limbilor. Avem statele membre, avem state candidate și avem state terțe. Aceste trei categorii de țări sunt cele despre care putem să vorbim. Iar statele terțe au fost de asemenea menționate în prezentarea dumneavoastră, mai ales în legătură cu Uh, activitatea Comisiei pentru Drepturi. Um, am discutat acolo despre intoleranța cu privire la drepturile minorităților. Ne gândim aici la limba uigurilor. Am auzit cu toții despre discriminarea din China împotriva uh, uigurilor. În ceea ce privește statele candidate la aderare, cum este de exemplu Serbia, sau uh, aș putea să menționez aici Ucraina, limba maghiară sau limba română sunt uh, supuse la o discriminare puternică aici. În Ucraina am putea chiar să spunem că utilizarea limbilor minorităților ca maghiara sau româna Um, este uh, făcută imposibilă. Oamenii nu mai uh, pot să vorbească aceste limbi, le este interzis acest lucru și de aceea aș dori să atrag atenția Comisiei și să um, rog să se acorde mai mult atenție asupra acestor limbi. În um, Serbia, cetățenii sunt discriminați dacă își uh, recunosc identitatea de români în, uh, în Moldova văd că totuși se fac progrese. Primul ministru al uh, Republicii Moldova ne-a spus că nu va mai exista limba moldovenească de acum. În mod oficial, româna va fi um, limba oficială a Moldovei. În ceea ce privește statele membre, vreau să vorbesc despre Sol Slovacia, legislația cu privire la limbi din Slovacia este absolut inacceptabilă pentru noi, cei din Ungaria. Este un demers fascist care uh, a putut fi observat în anii 30 în uh, uh, România sau uh, sub conducerea lui Franco, în care limbile minoritare au fost interzise. Și cred că Um, abordarea Uniunii Europene față de Slovacia nu este suficient de categorică. Slovacia postcomunistă are, uh, a introdus o lege cu privire la limbi um, și Europa trebuie să ia atitudine față de această uh, lege. Vreau să vorbesc despre macedoni și vreau să-l rog pe domnul comisar ca pe lângă marile ideale europene, să se concentreze și asupra cazurilor concrete, cum ar fi Universitatea Ungară din, un, maghiară din România sau uh, interzicerea uh, utilizării limbii ceangăilor. Cred că ar trebui să ne referim și să milităm uh, pentru limbi în aceste cazuri concrete. Mulțumesc, domnule Tăcăș! Domnul comisar, domnule comisar Orban, aș dori să vă rog să vorbesc și eu despre o chestiune care este foarte delicată. În discursul dumneavoastră ați vorbit despre uh, declarația comună cu privire la multilingvism um, împreună cu China și India. Aș dori să știu când ați vorbit cu autoritățile chineze cu, despre multilingvism. Știu că mulți studenți chinezi uh, învață limbi europene și sunt uh, extraordinar de um, talentați, dar știm că în China, după cum ați vorbit și dumneavoastră, domnule Tocăș, despre uiguri sau despre cei din Tibet, ei nu au uh, posibilitatea de, a vor, de a vorbi limbile, de a fi educați în limbile lor și aș dori să știu dacă atunci când ați vorbit cu autoritățile chineze, știu că ați spus că nu e foarte ușor de discutat cu aceștia, dar aș dori totuși să știu dacă ați uh, abordat și această problemă a multilingvismului în interiorul Chinei. Acum aș dori să îi dau cuvântul domnului Tacula. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului comisar Orban pentru pentru activitatea extraordinară din domeniul uh, multilingvismului. Prezentarea dânsului a fost una excelentă și nu pot să spun decât că limba este fundamentul identității fiecărui om. Și dacă dorim să avem o, să construim o Europa a cetățenilor, ceea ce ne dorim cu toții, atunci contextul cultural din care limba este o parte esențială, este foarte important. Prin limbi, prin intermediul limbilor putem învăța să ne cunoaștem unii pe alții. Limba și cultura sunt fundamente pe care construim toate celelalte lucruri, politicile interne, politicile externe, politica de securitate și așa mai departe. Am o întrebare sau comentariu, puteți să-i spuneți cum doriți. Este vorba de minorități. Am vorbit despre acest subiect în Uniunea Europeană, am vorbit foarte mult în uh, mandatul uh, comisiei, mandatul precedent al comisiei și sper că vom putea să discutăm în continuare despre această temă și în mandatul următoarei comisii. În ceea ce privește grupurile etnice din Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că aceștia vor avea posibilitatea să își învețe limbile comunității în care trăiesc, pentru că măsura civilizației noastre este, de fapt, modul în care tratăm minoritățile. Suntem la fel de puternici, cum este cea mai slabă uh, minoritate culturală a noastră. De exemplu, în uh, Laponia uh, este foarte importantă limba comunității Sami. Uh, și există și min- minorități lingvistice finougrice și în afara Europei, în Rusia, de exemplu. Uh, politicile este, sunt foarte dure politicile Rusiei cu privire la aceste minorități. Și cred că ar trebui să privim contextul mai larg, să luăm în considerare faptul că și acești oameni au dreptul de a-și păstra limba și cultura. Acesta a fost pe scurt comentariul meu. Încă o dată aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru activitatea sa excelentă. Suntem pe drumul cel bun și sper că în, următoarea, în mandatul următoarei comisii vom uh, face progrese în această direcție. Multilingvismul este o piatră de temelie a Uniunii Europene și a identității noastre. Mulțumesc, doamna Nivida Lovan, și vă spun cine mai este pe lista vorbitorilor. Doamna Paliadeli, domnul, uh, doamna Kelly și apoi domnul comisar. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela v prvom rade pripojiť eh, ku všetkým chválam, ktoré boli na vašu hlavu znesené. Ďakujem veľmi pekne za správu, ktorú... Mulțumesc, eh, domnule comisar, eh, alături de colegii mei. Vreau să vă mulțumesc pentru report, raportul dumneavoastră. Cred că activitatea dumneavoastră este foarte interesantă și mă bucur că pot să vorbesc aici, să vă vorbesc în limba mea maternă. Ați vorbit despre uh, Uh, limbile statelor terțe și ale imigranților pe care ați dori să le sprijiniți. Aș vrea să știți cum uh, doriți să susțineți aceste limbi, uh, ce fel de mijloace financiare veți folosi pentru aceasta. Și în ceea ce privește declarația comună cu India și China cu privire la multilingvism, eu n-am citit-o. Ați putea să ne spuneți pe scurt uh, care sunt domeniile de cooperare care au fost menționate și aici câte ceva, și încă ceva despre legea din Slovacia. Colegul uh, Tokes cred că ar trebui să citească această lege și eu pot să-i pun la dispoziție documentele și după ce a citit această lege ar trebui doar să vorbească și nu înainte. Uh, și n-ar trebui să uh, se bazeze pe uh, afirmațiile pol- politicienilor radicali din Ungaria sau din Slovacia. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentare și pentru activitatea sa. A menționat uh, limba irlandeză, care are acum statut oficial în Uniunea Europeană. Să știți că acest lucru a impulsionat foarte mult limba irlandeză în Irlanda. Uh, Um, aceasta, utilizarea acesteia era de multă vreme într-un declin constant și faptul că este acum limba oficială în Uniunii Europene uh, i-a uh, conferit mult mai multă popularitate și este vorbită acum uh, și în afara zonelor vorbitoare de limba irlandeză tradiționale. De asemenea, domnul comisar a menționat uh, inițiativa președintelui Barroso, Youth on the Move, Tineret în Mișcare, și cred că este o inițiativă extraordinară. Ar, ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre această inițiativă cu privire la area sa de acoperire, cu privire la mijloacele financiare, ce s-a făcut până acum. Și am să închei spunând ceva în irlandeză. Mrs. Pagliadelli. Mulțumesc. Doamna Paliadeli are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea sa cu privire la multilingvism. Domnule comisar, um, v-ați gândit și la nevoia de a extinde abilitățile lingvistice ale cetățenilor europeni, v-ați gândit că poate acest lucru ar putea să producă mai multe probleme decât uh, rezolvă? Eu mi-am auzit colegii vorbind despre limbile vorbite în uh, fosta Republică Ios Ioslava Macedoniei. Dar, ca profesionist în domeniul limbilor, să știți că este vorba de un dialect bulgar – deci cum definim noi limba în comunitatea europeană, în Uniunea Europeană și cum distingem limba de dialect? Îmi cer scuze, uh, a trebuit să fug pentru că a trebuit să votez cu privire la uh, liberalizarea uh, vizelor pentru Balcani. Cu privire la macedoniană, sigur puteți să spuneți că este un, un dialect, dar luxemburgheza și acesta este un dialect, e un fel de germană. Deci să nu fim uh, atât de uh, sofisticați în aceste chestiuni. Cred că domnul comisar ne va da răspunsurile necesare, cele pe care le așteptăm. Mulțumesc pentru discuție, domnule comisar, aveți cuvântul. Știu că aveți uh, multe, multe de făcut. Colegii din parlamentele naționale uh, i-au făcut multe probleme și domnul comisar uh, aproape că i-a fost frică să uh, se întoarcă la noi. Așadar, vă rog, faceți ce puteți. Întrebări? O să încep cu domnul Sver. Îmi face plăcere că vă regăsesc aici după ce am lucrat atât de mult împreună. Cu privire la indicatorul lingvistic, știți foarte bine că deja suntem în stadiu avansat, că în 2010 vom pune în aplicare Uh, acest indicator și că în 2011 vom avea rezultatele. De, de asemenea, știți că din rațiuni pragmatice, inclusiv rațiuni de costuri, am început uh, evaluarea acestui indicator pentru tinerii aflați la vârsta de 16 ani în sistemul de educație, doar pentru cinci limbi. Intenția noastră este ca ulterior să lărgim această evaluare la toate limbile oficiale uh, existente în Uniunea Europeană. Nu va fi simplu, pentru că inclusiv pentru cinci, aceste cinci limbi, dincolo de sensibilitățile politice, și să știți că sunt sensibilități politice pentru o chestiune care aparent pare foarte tehnică. De unde să fie o sensibilitate politică la evaluarea, la evaluarea abilităților lingvistice ale unor tineri? Dar dacă ne gândim la indicatorul PISA, ne dăm seama cât de sensibilă e chestiunea. Dar, dincolo de acestea, sunt dificultăți foarte mari care au împiedicat anumite state membre să ia parte la această primă parte a programului. Sperăm să găsim interesul al tuturor statelor membre, astfel încât și mijloacele financiare, astfel încât să lărgim, uh, așa cum v-am spus, evaluarea la toate limbile oficiale vorbite în Uniunea Europeană. Mă bucur că susțineți ideea învățării a unei palete foarte largi a limbilor străine, inclusiv învățarea limbii sau limbilor țărilor vecine. Am spus-o uh, atât în strategia în 2005 cât și cea din 2008, că învățarea limbilor străine consolidează foarte mult dialogul intercultural. Și cum pot fi eliminate tensiunile altfel decât fiind capabil să vorbești și să înțelegi limba vecinului tău. E un lucru care uh, poate fi parte a soluțiilor de eliminare semnificativă a tensiunilor în Uniunea Europeană. Fie că vorbim de două comunități trăind alături, fie că vorbim de o populație minoritară care în anumite zone devine majoritară, fie că vorbim de țări vecine, această chestiune, învățarea limbii celuilalt, poate să fie un factor care să contribuie în mod foarte important la uh, consolidarea încrederii reciproce. Domnul Afxela, nu știu dacă am citit corect, um, ați vorbit de limbile vorbite în Spania. Vreau să vă reamintesc că începând cu 1 ianuarie 2007, între diferitele instituții comunitare și guvernul spaniol există un acord care permite facilități suplimentare pentru cetățenii din Spania și din afara Spaniei care folosesc și utilizează limbile catalană, bască și galisiană. Pe baza acestui acord, nu numai că, de exemplu, în Consiliu, reprezentanți din Spania au putut utiliza aceste limbi, și mai recent reprezentanți din Marea Britanie au putut utiliza limba galeză pe baza unui acord încheiat în 2008. Dar a permis inclusiv, să vă dau de exemplu, uh, ne-a permis nouă Comisiei Europene să dezvoltăm la Barcelona un site complet, aproape complet, în limba catalană, cu informații privind politicile comunitare, acțiunile Comisiei Europene. Deci dacă vreți site-ul Europa cu, al Comisiei, uh, este în limba catalană. În plus, fiecare cetățean uh, se poate adresa în limba catalană, bască, galisiană și mai nou galeză, către instituțiile europene și are dreptul să primească răspuns în limba în care s-a adresat. Este un punct important în uh, eforturile noastre pe care le facem pentru a promova diversitatea lingvistică existentă în Uniunea Europeană. Și vreau să repet încă o dată, poate n-a fost foarte bine înțeles. Strategiile noastre, politica de multilingvism, vizează întreaga diversitate lingvistică a Uniunii Europene. Toate inițiativele noastre nu se referă numai la cele 23 de limbi oficiale, dar ele cuprind și cele peste 60 de limbi regionale și minoritare și, în măsura posibilităților, și limbi vorbite de către limbi materne ale migranților. Doamna Hannibal, vreau să vă spun că am acordat o atenție specială Marii Britanii deși inițial, um, să zic, au fost, au fost destule poziții, nu numai um, în mass media, în Marea Britanie, care au spus că portofoliul de multilingvism e ceva foarte lejer, a tiny portfolio, not a full-time job. Um, am acordat o atenție deosebită situației din Marea Britanie, având în vedere situația, uh, uh, să zic, faptul că o parte extrem de importantă a populației Mar Marii Britanii, în special cetățenii uh, britanici, născuți britanici, sunt monolingvi. Și în plus față de acest lucru, nu există interesul, nu există, dacă vreți, argumentele prin, ai, prin care să poți convinge tinerii, dar și părinții lor, să învețe alte limbi străine. Uh, și am făcut eforturi deosebite, chiar dacă uneori ni s-a atras atenția că această chestiune e o chestiune de subsidiaritate, ce ține de deciziile naționale sau regionale. Sunt încântat să constat că în momentul de față acest subiect este în issue, e într-adevăr o temă atât pentru autoritățile britanice, cât și pentru mass media britanică. Acum două săptămâni, The Economist a publicat un larg articol vorbind despre dezavantajele majore pe care cetățeanul monoling britanic le are în raport cu ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene. Tocmai de aceea sunt fericit de decizia care a fost luată ca începând de anul viitor învățarea limbilor străine să se facă obligatoriu începând cu învățământul primar. În mod cert, acest lucru va aduce schimbări. E adevărat pe termen mediu și lung. Pe de altă parte, ă, din foarte desele mele vizite în Marea Britanie, pot să spun că experiențele privind ă, multiculturalismul, multilingvismul, sunt cu totul deosebite Am vizitat și eu, ca dumneavoastră, școli. Am vizitat o școală în care se vorbeau 100 de limbi. Deci erau copii cu 100 de limbi diferite. Iar modelele de integrare, vreau să vă spun că sunt extraordinare și, în mod cert, ele pot fi utilizate și de alte state care se confruntă cu, cu probleme uh, similare. Ați mai ridicat problema sprijinului pe care uh, Uniunea Europeană îl acordă limbilor regionale și minoritare. Uh, avem programul de învățare pe toată durata vieții, lifelong learning, care are un capitol special pentru promovarea învățării limbilor și pentru promovarea diversității lingvistice din Uniune. În acest capitol avem cu prioritate, acordăm cu prioritate sprijin pentru limbile regionale și minoritare. Am finanțat rețele. De exemplu, rețeaua care e la Cardiff de uh, sprijin pentru aceste limbi. Am sprijinit proiecte specifice legate de diferite limbi regionale și minoritare și vom continua să o facem. Ăsta e un sprijin concret, absolut recunoscut și văzut foarte pozitiv de cei care lucrează în uh, uh, domeniu. Și vom continua să facem, dar așa cum am spus în intervenția mea, sunt de părere, sigur, în urma analizei care se va face, că e nevoie să acordăm resurse suplimentare acestei politici. Uh, domnul Tökeș, um, cunoașteți foarte bine care sunt limitele Uniunii Europene în a acționa vis-a-vis -vis de țările uh, terțe europene sau non-europene. Uh, v-ați referit la Ucraina. Uh, vreau să vă spun că subiecte legate de protecția minorităților naționale existente în țară, ca în general legate de uh, protecția drepturilor omului, protecția drepturilor fundamentale, sunt pe agenda Comisiei în politica pe care o dezvoltăm și mă refer aici nu numai la politica de vecinătate, ci și la parteneriatul estic, și sunt, dacă vreți, parte a cerințelor noastre pe care le adresăm în a, pentru a permite continuarea apropierii Ucrainei uh, de, de Uniunea Europeană. Cu privire la situația din Republica Moldova, Atât vreau să vă spun că uh, Uniunea Europeană respectă deciziile pe care le au autoritățile din țări non uh, care sunt în afara Uniunii Europene, dar pe de altă parte, în momentul în care există interese specifice ale statelor membre, aceste interese trebuie să fie acomodat. Și situația asta e valabilă nu numai în relația Republica Moldova-România, ci e valabilă și în cazul care a fost evocat uh, privind uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și relațiile cu Grecia și cu Uh, bulgarie. Um, în ceea ce privește, pentru că am fost întrebat de, uh, de legea uh, adoptată, de fapt de amendarea legii limbii slovace, pe care Parlamentul a, a, a amendat-o recent și care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2009. Am exprimat foarte clar poziția Comisiei Europene cu privire la această chestiune. Am spus pe de o parte că suntem obligați să acționăm în virtutea competențelor pe care le avem și că politica lingvistică este o chestiune ce ține de subsidiaritate, ce ține de competență națională sau competență regională. Pe de altă parte, Comisia Europeană este obligată să analizeze diferitele legislații prin prisma actelor comunitare și ale tratatelor Uniunii existente. Tocmai de aceea, în momentul de față, în continuare, Comisia Europeană analizează prevederile legii slovace, nu numai din punctul de vedere al compatibilității cu directiva 43 din 2000 privind antidiscriminarea, dar inclusiv în legătură cu alte acte comunitare ce vizează, de exemplu, piața, com, piața internă a Uniunii Europene, inclusiv legislația privind audiovizualul, inclusiv legislația privind etichetarea. Încă nu am finalizat această analiză, este o analiză extrem de complexă, și, desigur, vă vom informa în momentul în care întregii, pentru că, practic, e vorba de nenumărate servicii ale Comisiei Europene care analizează în momentul de față prevederile acestei legi. Am avut întâlniri numeroase, atât eu cât și colegul meu, vicepreședintele Baro, cu diferiți reprezentanți atât din Slovacia cât și din Ungaria am primit zeci, poate sute de mesaje cu privire la acest subiect, mesaje din întreaga Europa, nu numai dintre ce, din cele două țări, din uh, Slovacia și din uh, Ungaria. În discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții din cele două țări, am subliniat foarte clar că implementarea prevederilor, dincolo de analiza pe care Comisia Europeană o face, implementarea acestei legi este extrem de importantă și este necesar ca ea să se facă de o manieră care să fie compatibilă cu legislația comunitară. De asemenea, ne-am oferit sprijinul, dacă se dorește, sprijinul Comisiei Europene pentru găsirea soluțiilor în, uh, celor mai bune soluții în acest context. Cred că declarația comună semnată de cei doi prim-ministri este un pas extrem de important înainte și, dacă vreți, o garanție că o soluție acceptabilă, deplin acceptabilă, va putea fi găsită în perioada viitoare. Uh, doamnei Trupel, uh, cooperarea cu țări care sunt similare din punctul de vedere al diversității lingvistice este extrem de importantă. A menționat India, China, dar desigur mai sunt și alte țări în Uniunea Europeană care uh, au, uh, să zic, situații similare. Și există un interes extrem de mare de ambele părți pentru consolidarea legăturilor uh, și uh, pentru consolidarea cooperării. Vreau să vă spun că, de exemplu, sunt din ce în ce mai multe universități în diferite state membre care promovează învățarea unor limbi precum uh, mandarina sau hindi sau alte limbi care oferă o perspectivă largă celor care uh, studiază în acele universități. E un interes la care noi am răspuns. Dar, desigur, nu ne vom limita doar la această parte, dacă vreți, de promovare reciprocă a învățării limbilor. Întotdeauna în dialogul pe care îl avem, dorim să ne, respectându-l pe celălalt, respectându-i pe celălalt, dorim să ne promovăm valorile pe care le avem respectarea drepturilor omului, a drepturilor fundamentale, este o valoare esențială pe care o avem și nu ezităm nicio clipă să evocăm această chestiune cu, chiar indiferent cât de dificil e, cu partenerii noștri, uh, fie din China, fie din uh, alte țări. Deci răspunsul este categoric da, este un subiect pe agenda discuțiilor, inclusiv în contextul consolidării uh, relațiilor în domeniul multilingvismului, uh, văzută ca o parte a promovării dialogului intercultural. Um, domnul Tacula, în primul rând vă mulțumesc pentru uh, evaluarea activității Mă bucură că de la un cunoscător precum dumneavoastră uh, evaluarea este pozitivă. Um, știți foarte bine că deja președintele Barroso a anunțat constituirea unui, unui nou portofoliu al uh, comisarului responsabil pentru drepturi fundamentale și justiție comisar care va avea uh, inclusiv în atenție diferite chestiuni legate de uh, drepturile uh, minorităților naționale. să sperăm că în cel mai scurt timp tratatul de la Lisabona va intra în vigoare și că în foarte scurt timp Carta Drepturilor Fundamentale va deveni un document obligatoriu din punct de vedere juridic. Aceste dezvoltări, desigur, vor permite o evoluție în ceea ce privește, zic, eforturile pe care Uniunea Europeană le face în această direcție, sigur, cunoscând foarte bine că, în continuare, competențele vor fi relativ limitate. E un lucru pe care îl cunoașteți uh, Uh, foarte bine. Uh, e un, uh, o chestiune care, așa cum am spus, va fi analizată nu numai la nivelul Uniunii Europene, va fi abordată la nivelul Uniunii Europene, așa cum v-am spus și în dialogul cu țările terțe europene sau non-europene. Doamna Nevedalova, Nevedalova Promovarea uh, limbii, uh, limbilor migranților e un subiect extrem de sensibil în Uniunea Europeană. Sunt state membre în care există autoritățile, insistă într-un fel sau altul pe promovarea în continuare a limbilor materne ale migranților în măsura posibilităților. Pentru că vorbeam de sute de limbi vorbite în Uniunea Europeană. Sunt altele care contează că accentul trebuie să cadă numai, numai pe învățarea limbii sau limbilor gazdă. Este un subiect extrem de delicat și vreau să vă spun că uneori, în unele capitale, ni s-a atras atenția să nu redeschidem acest subiect care este foarte, foarte sensibil din punct de vedere politic. Cu toate acestea, opinia noastră fermă este că dincolo de învățarea limbii sau limbilor țării gazdă, care este, o, dacă vreți, o condiție de bază, esențială, primordială, de integrarea migranților în societățile europene, un anumit respect trebuie să fie acordat limbilor materne ale acestora. Specialiștii spun că fără să-ți cunoști bine limba ta maternă, nu ești capabil să înveți bine alte limbi. Deci, nemai vorbind de ce am vorbit în intervenția mea, de aspectele pragmatice ale utilizării, ale valorizării limbilor uh, uh, străine. În ceea ce privește modelele de integrare, sunt foarte diferite. Avem o evaluare, avem, dacă vreți, o listă, un inventar detaliat de bune experiențe existente în diferitele state membre și aici nu pot să nu dau exemplu, cum am spus înainte, Marea Britanie, dar și Germania, și Austria și multe alte, Spania, multe alte exemple excelente de integrare, cred care ar trebui să fie extinse uh, cât, cât mai mult. În, în ceea ce privește învățarea limbilor străine, uh, timpurie, învățarea timpurie a limbilor străine, e o inițiativă pe care am lansat-o recent, foarte recent, acum două săptămâni, și am rămas absolut impresionat de interesul enorm pentru această inițiativă. Inclusiv cercetători științifici de renume, profesori universitari din diferite centre de, de renume din Uniunea Europeană au sprijinit această inițiativă și vor fi parte la această inițiativă. Rămâne ca statele membre să fie implicate și dialogul politic va asigura în continuare acest efort al statelor membre și implicarea lor în proces. Uh, în ceea ce privește uh, domnul Veli, în ceea ce privește limba irlandeză, Ce am putut constata? Pe de o parte, când am fost permanent în contact cu autoritățile irlandeze, responsabile de chestiunea asta, și vreau să vă spun că ne monitorizează foarte, foarte de aproape. Îmi reamintesc că a fost un raport pe care n-am reușit să-l traducem în limba irlandeză și imediat am avut o reacție foarte rapidă din partea lor. Cred că în momentul de față, integrarea uh, limbii irlandeze la nivelul instituțiilor comunitare este un stadiu avansat. Dar așa cum am atras atenția, nu este suficient efortul instituțiilor comunitare. Dacă în Irlanda nu sunt suficienți specialiști lingviști, suficienți tineri care cunosc limbi străine, nu vom putea să răspundem la toate solicitările care ne sunt adresate în ceea ce privește asigurarea interpretării, în ceea ce privește traducerea diferitelor documente, în ceea ce privește asigurarea publicațiilor oficiale. Este un efort comun care trebuie să fie făcut nu numai de către instituțiile comunitare, ci și, în primul rând, de către actorii naționali și regional. Este o chestiune care uh, nu e legată numai de limba irlandeză, este legată în mod aparent ciudat de limbi care sunt cel mai larg utilizate la uh, instituțiile comunitare. De limba engleză, de limba franceză. Vreau să vă spun că am lansat recent inițiative de promovare a acestor uh, de stimulare a tinerilor din Marea Britanie și din Franța să învețe limbi străine, pentru că altfel instituțiile comunitare, trebuie să o spunem foarte deschis, vor avea extrem de mari probleme în asigurarea funcționării lor normale în următorii 5-10 ani. Numai pentru limba franceză și pentru limba engleză situația e mult mai gravă. Numai pentru limba franceză, în următorii zece ani, numărul de interpreți se va înjumătăți. Dacă autoritățile franceze nu vor face eforturi susținute în anii următori, o să existe riscul, la fel ca pentru limba engleză, că nu se va putea asigura interpretarea decât pentru un număr extrem de limitat de acțiuni, de reuniuni. Astea sunt riscurile cu care ne confruntăm. Și, uh, repet, nu numai pentru așa numitele limbi care sunt mai puțin vorbite. În ceea ce privește inițiativa de care a menționat domnul Barroso, uh, tineretul în mișcare, ea urmează să fie uh, Desigur, e deocamdată în stadiu de, uh, doar de o inițiativă, ea urmează să fie conturată, desigur, pe baza propunerii Comisiei Europene, în mod sigur, într-un dialog foarte strâns cu Parlamentul European și, desigur, cu Consiliul. Uh, și închei cu răspunsul pentru doamna Paliadeli. Deja am, uh, am răspuns cu privire la chestiunea FIROM. e, pare din ce în ce mai evident că o soluționare a chestiunii numelui țării și a limbii, că nu-i numai chestiunea numelui țării, și a limbii, este necesară pentru a permite avansul semnificativ al acestei țări în procesul de aderare la, la Uniune. Și ultima întrebare și poate cea mai dificilă, cum numim un, uh, cine stabilește dacă aceasta e o limbă sau un uh, dialect? Uh, se spune că, uh, desigur, este o, uh, este o decizie ce ține de subsidiaritate, e o decizie care aparține integral autorităților diferitelor state membre și a statelor din afara Uniunii Europene și uh, am întrebat de multe ori specialiștii cum puteți, puteți să facem distinția între un dialect și, un, uh, și o limbă? Știți care a fost răspunsul? Până la urmă, distinția e făcută de politicieni și nu de specialiști. So ist es. Vielen Dank, Herr Comisar. Ah, aveți perfectă dreptate, domnule comisar. Într-adevăr, multilingvismul este o temă deosebit de amplă. Am ascultat cu foarte mare atenție ceea ce ne-a spus noi și cred că vom avea o problemă mare, deoarece nu vom avea suficienți interpreți. Multilingvismul este în momentul de față o temă de actualitate în Uniunea Europeană. Iar noi, Comisia pentru Cultură, ne vom ocupa din nou de această temă, însă văd că vom rămâne fără interpreți, deoarece există anumite țări care se luptă pentru a avea suficienți traducători, cum ar fi, de exemplu, Franța. Ei bine, aceste țări nu vor putea pune la dispoziție un număr suficient de interpreți. Dacă pe viitor vrem să fim poligloți și să trăim într-o lume multilingvă, vom avea nevoie de un număr suficient de traducători și de interpreți. Lucru pe care nu îl putem soluționa cu parlamentele naționale. La Bundestag, de exemplu, se spune că limba germană trebuie apărată. Da, e drept, însă mă întreb, există suficienți interpreți și traducători de germană? Era un detaliu pe care eu oarecum îl pierdusem din vedere și dau seama că la nivel de parlamente naționale trebuie să facem foarte multe și să ne luptăm. Limbile care sunt uh, cel mai vorbite, cum ar fi engleza, deci, în domeniul unor astfel de limbi trebuie făcute eforturi deosebite, să fiecare trebuie să-și facă curat în o grada proprie. Eu voi face ordine în țara mea pentru ca Bundestagul cel puțin să fie conștient de existența acestei probleme. Multe mulțumiri, domnule comisar, Vă dorim mult succes, indiferent de traiectoria pe care o veți avea, de funcțiile pe care le veți ocupa în următorii doi ani și jumătate. Și jumătate. Vă rog să continuați ca și în trecut, deoarece ce ați început în trecut puteți continua și pe viitor, chiar și dintr-o funcție diferită. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, alle hier zu bleiben. Es wird Dragi colegi, vă rog să nu ieșiți din sală, deoarece vom trece acum la un subiect foarte interesant, și anume prezentarea tinerilor care au câștigat premiul Charlemagne. Voi citi în engleză, am documentul în limba engleză. Este vorba de premiul din 2008, inițiativă comună a Parlamentului European și a organizatorilor premiului internațional Charlemagne, un premiu cu foarte multă tradiție. Domnul Pöttering a avut această inițiativă. Este plăcerea noastră să recunoaștem progresele făcute de tineri cu vârsta între 16 și 30 tineri care promovează înțelegerea la nivel european și internațional. Se dă prioritate proiectelor comune făcute de tineri din mai mult de o țară membră, deci din cel puțin două state membre. În 2009, peste 200 de proiecte din cele 27 de țări membre au participat și fiecare proiect a fost analizat uh, la două niveluri. Fiecare proiect a fost analizat de un juriu național compus din doi deputați europeni și reprezentanții ai organizațiilor de tineret. Cei 27 de câștigători la nivel național au fost uh, analizați de un juriu european compus din președintele Parlamentului și de către reprezentanții ai Fundației Charlemagne iar acest juriu european a ales trei proiecte câștigătoare. Colegul nostru, Carl Schmidt, a fost în acest juriu european în numele Comisiei pentru Cultură. Cei 27 de câștigători naționali au fost uh, invitați la ceremonia de decernare a premiilor de la Aachen pe 19 mai. Primul, uh, pre, premiul 3 de 2000 euro a mers la proiectul uh, german care se numește Diplomația în cizme de cauciuc. Până aici. E vorba de un joc de cuvinte cu lipe, care e un râu, dar e și de fapt și buză. E un proiect de diplomație în cizme de cauciuc. Nu știu, sper că interpreții pot să traducă. Este numele acestei asociații din Germania. Premiul 2, 3.000 de euro, a mers către proiectul francez Festivalul European de Teatru Universitar de la Albi. O asociație non-profit a studenților de la școala de mine a înaintat acest proiect, iar primul premiu de 5.000 de euro a fost acordat unui proiect din Polonia. Din păcate, acești polonezi nu sunt în sală. Proiectul se intitulează Europe Needs You. Iar uh, acest proiect a fost înaintat de Forul Studenților AEGE. Astăzi am plăcerea să le urez bun venit uh, doamnei Lara Șepel. Nu, nu este aici? Doamna Lara Șepel din partea Germaniei, undeva în sală se află doamna Marie Terie din partea Franței și doamna Hilde de Love din Polonia, domnișoara care se află lângă mine. Dumna ei va începe acum uh, o scurtă prezentare, deoarece este câștigătoarea și câștigătorii sunt cei care trebuie să înceapă. Aveți 10 minute. Uh, Okay, dear all, I'm really, really grateful to... Doamnelor și domnilor, sunt într-adevăr recunoscătoare să mă aflu aici în fața dumneavoastră. Mă simt oarecum impresionată și emoționată și în doar 10 minute va trebui să vă prezint proiectul european care a câștigat premiul Charlemagne în 2009. Suntem foarte recunoscători pentru că ați avut încredere în proiectul nostru și de aceea am câștigat și datorită acestui premiu vom continua un al doilea ciclu în acest an. Deci acest proiect a fost lansat în 2008 și s-a dezvoltat în prima jumătate a anului pentru o perioadă de un an, iar acum vom intra într-un nou an. Mă numesc Hilde de Leeuw, de fapt sunt din Olanda și vă voi explica în ce costă acest for AEG al studenților europeni. Studenți din 43 de țări din întreaga Europa participă la acest for, iar proiectele sunt făcute de studenți de naționalități diferite. La început eram doar șase. Am doar 10 minute, mă scuzați. Deci eram doar șase la început. Aici uh, puteți vedea imagini cu mai multe persoane, iar acum suntem peste 240 de persoane. La Oviedo, în Spania, s-au întâlnit cei șase și atunci ne-am gândit că în liceele noastre nu se discuta foarte mult despre subiecte europene. Ne-am gândit că e un lucru rău, deoarece generația tânără uh, va fi cea care va fi liderul pe viitor, vor fi cei care vor prelua frâiele Europei. Deci noi am dorit să schimbăm situația și să învățăm pe tineri mai multe despre Uniunea Europeană. Și mă bucur să văd că aici, la comisia dumneavoastră, discutați tocmai despre aceste subiecte și să văd că deja există astfel de idei. Principalul nostru scop este ca elevii de liceu din întreaga Europa, în cadrul AEG și în cadrul altor asociații, să preia comanda. Pentru asta am făcut câteva cercetări, să vedem cum se face predarea în licee. Am analizat situația din aproape toate statele europene și rezultatul la care am ajuns a fost că Mulți studenți găseau că există această problemă, că în programul școlar nu există niște subiecte specifice care să arate care este interacțiunea între politica la nivel comunitar și cetățeni, mai ales din perspectiva tinerilor. Deci ceea ce se făcea era foarte superficial. Și de asemenea exista și o anumită atitudine în rândul uh, elevilor de liceu. Europa, Uniunea Europeană e ceva foarte îndepărtat, greu de înțeles. Iar acest lucru are un efect clar. Tinerii nu se implică la nivel de societate, nu participă în proiecte voluntare. Uh, există foarte multe probleme legate de această lipsă de interes. Și mă bucur, de exemplu, să aud că există proiecte cum ar fi Tineretul în Mișcare, însă de multe ori tinerii nu știu despre existența acestor proiecte. Dar ce noi nu știm practic aproape nimic despre Europa, nu știm cum să ne implicăm și nu știm care sunt posibilitățile existente. Și pe viitor, acesta va fi scopul nostru. Toți elevii de liceu să poată controla situația. Vrem să creștem cunoștințele practice despre Uniunea Europeană, să vedem care sunt efectele acestui proiect, să creștem schimbul de informații în legătură cu schimburile existente între elevii de liceu. Și asta am făcut-o prin ateliere interactive. Am mers în licee și le-am povestit despre ceea ce știam noi, despre experiențele personale, despre posibilitățile de schimburi care există. Însă, de asemenea, am făcut și o prezentare a istoriei Uniunii Europene, o prezentare despre instituțiile europene. Și prin aceste informații practice, elevii au căpătat um, competențele de a organiza acțiuni. De exemplu, un atelier pe care îl veți vedea peste câteva clipe. Prin aceste acțiuni, tinerii au fost motivați, a fost un efect tăvălug care a dus la motivarea altor elevi. Deci, au vorbit între ei, au spus despre, au discutat despre tot ceea ce știau. Deci la început am avut probleme bugetare, însă după ce ne-am dat seama că nu era neapărat uh, elementul cel mai important și că folosindu-ți puțin timp puteai deja face foarte multe. Am făcut foarte multe activități de PR, foarte multe ateliere, în foarte multe locuri. Am făcut și seminarii de pregătire. I-am pregătit pe acești uh, elevi de liceu prin jocuri, prin discuții. Aceasta este o imagine de la un astfel de atelier de pregătire. Am făcut un pachet care începe cu o scurtă prezentare privind temele europene și tot felul de idei privind jocuri, discuții care pot fi organizate la nivel de licee. După aceste sesiuni de pregătire, elevii s-au întors uh, la ei în diferitele lor licee și au răspândit ideile și experiențele pe care le-au avut. Un exemplu pe care vreau să vi-l arăt Is there no music? Okay. Well, at least you have an idea like how students were... Puteți să vă faceți astfel o idee, să vedeți cum au colaborat elevii. Asta s-a întâmplat, de exemplu, în Utrecht, în Olanda, cu elevi de 15 ani. Am participat de asemenea și la o întâlnire cu tineri din Polonia, într-un liceu de acolo. Știu că am discutat despre multilingvism. Proiectul a fost Uh, în polone și în engleză, în alte țări în spaniolă și engleză. Acțiunea pentru acest atelier a fost să picteze stereotipurile care există în legătură cu fiecare țară europeană la ei acasă. Ok. Nice. It's okay. Ah. Okay, this is such a pity, but I... Uh, e mare păcat că nu am putut să vă arăt acest um, filmuleț, însă sper că ați putut să vă faceți o idee în legătură cu ceea ce am făcut. Elevii au fost foarte motivați, au făcut um, niște desene în, pivnit, în uh, parcarea bicicletelor. E o idee mică, însă ne-a arătat că acești tineri erau foarte interesați, doreau să participe, să ne arate ce au învățat. A fost o idee pe care au avut-o ei cu ajutorul profesorilor. Elevii au pus-o în practică. 102 persoane au fost pregătite în uh, diferite țări, s-au întors în liceele lor și prin atelierele interactive foarte mulți tineri pot fi contactați. De multe ori nu putem număra numărul acestora. Uneori se face o prezentare pentru 20 de persoane, alteori pentru un întreg liceu. Formatul este diferit, însă ideea este aceeași să încurajezi pe tineri să devină activi pe scena europeană. Pentru asta am colaborat de asemenea și cu diferite ONG-uri. Am uh, redactat scrisori, invitații pentru a-i invita la Consiliul nostru și sperăm de asemenea să ne întâlnim și cu membrii ai Parlamentului European pentru a ne ajuta în schimbul nostru de informații. De asemenea, am făcut și un site web al proiectului. Avem, de asemenea, bineînțeles, și o pagină pe Facebook prin care elevii de liceu pot lua legătura cu elevi din alte țări, dar și cu personal de la ONG-uri sau de la alte organizații care s-au implicat. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care ați acordat-o programului Europe Needs You. Sper să ne întâlnim din nou, poate anul viitor. Vă mulțumesc mult pentru programul organizat pentru cei trei câștigători și mulțumesc pentru atenție încă o dată. Thank you very much, Hilde. Mulțumesc, Hilde cred că o, e o foarte bună completare uh, pe, pentru Parlamentul Tineretului, că avem și acest proiect, și ei își desfășoară activitatea în aceeași direcție, dar ei sunt finanțați de Uniunea Europeană, iar voi ați făcut ce ați făcut pe cont propriu, deci cred că meritați felicitări. Uh, de asemenea, e foarte interesant să vedem legătură cu programul Comenius. În cadrul programului Comenius sunt toate aceste posibilități. Poate că veți putea să găsiți niște puncte de conexiune care să vă genereze niște uh, fonduri. Acestea au fost doar câteva idei. Să vedeți dacă puteți să uh, uh, faceți uh, apel la ele. Mulțumesc mult pentru prezentare. Sunt sigură că ați uh,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 Bonjour, donc euh, j'ai fait une présentation. Bună ziua! Am făcut o prezentare în engleză, dar mă voi exprima în franceză, în limba maternă. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat aici. Este adevărată onoare pentru mine să prezint Actea, festivalul de teatru universitar Cine suntem? Eu sunt Marie sunt responsabilă cu comunicarea acestui festival. Actea a început activitatea în urmă cu 11 ani, cu aproximativ 10 persoane, iar acum suntem în jur de 30 de studenți Participăm la organizarea acestui festival și în fiecare an în jur de 100 de artiști care vin din Europa întreagă, vin la Albi să împărtășească cu noi pasiunea lor pentru teatru și pentru Europa. Ce este Actea? Actea este un festival de teatru care este împărțit în două părți. În primul rând, există partea de teatru, unde trupe de teatru, așa numită parte in, uh, unde trupe de teatru prezintă uh, o piesă de teatru franceză, urmată de una într-o limbă străină. Avem un juriu făcut uh, din amatori și profesioniști, care, în urma acelei săptămâni de festival, aleg până la urmă o piesă de teatru câștigătoare. În afară de acest festival IN, avem și festivalul OFF, concerte gratuite și teatru pe străzile orașului Albi și de asemenea activități pentru copii care pot învăța astfel o adevărată cultură europeană. Actea este un eveniment foarte important pentru orașul Albi, care este un oraș relativ mic în sudul Franței, cu 60.000 de locuitori. Și există o școală de inginerie acolo, există foarte mulți tineri și copii și este un fenomen foarte important pentru viața culturală a acestui oraș și pentru participarea lor la viața europeană. Iată de ce este o adevărat onoare pentru noi să fi primit acest uh, premiu care ne încurajează și care este o recunoaștere a muncii noastre și a participării orașului Albi. Cum se desfășoară acest festival? În fiecare an, în uh, săptămâna de Paște, de vacanță de Paște, am ales această perioadă pentru că în felul acesta toți copiii sunt disponibili, în general familiile își iau concediu în acea perioadă și în felul acesta avem un public foarte vast care participă, un public care în general nu este foarte interesat de cultura europeană și pentru organizare echipa noastră se întâlnește o dată pe săptămână din octombrie până în februarie și Uh, ne întâlnim și mai des în luna martie și aprilie pentru a organiza toată partea logistică care este destul de dificilă pentru a îi aduce pe studenți, pe artiști din întreaga Europa la acest uh, festival. Trebuie să îi deplasăm, să le găsim uh, cazare, să ne ocupăm de ei și pentru aceasta e nevoie de foarte multe investiții, de uh, multe telefoane, de e-mail-uri și așa mai departe. Teatrul are loc uh, într-o sală de teatru adevărată, însă biletul de intrare costă doar un euro, o sumă simbolică pentru că dorim să promovăm această festivitate și dorim să îi aducem aici uh, și pe tinerii din orașele vecine care n-au obiceiul să meargă la teatru și care în general au un acces la evenimentele culturale destul de scăzut îi invităm să vină la teatru și după aceea uh, la sfârșitul serii discutăm împreună despre piesele de teatru vizionate cu publicul, cu studenții și aceasta ne permite să avem un adevărat schimb de opinii foarte util. Festivalul OFF are loc în orașul Albi, o parte din el are loc la facultate pentru că dorim să menținem legătura cu ceilalți studenți din oraș și cealaltă parte are loc în piața San Cecil, care este inima orașului albin. Acolo se duce toată lumea, acolo încercăm să-i aducem pe cei care n-au obiceiul să se întâlnească cu artiștii europeni. De asemenea, activitatea pentru ziua copilului, o zi care este dedicată copiilor, ne întâlnim cu educatorii, încercăm să-i formăm, încercăm să îmânăm uh, tot felul de documente pentru a lua legătura cu cât mai mulți copii și în fiecare an e adevărată plăcere pentru noi să vedem cum copiii râd în fața uh, jonglorilor sau a celorlalte activități pe care le văd, chiar dacă uneori nu sunt în limba lor maternă, deci nu le înțeleg. Actea este deci o adevărată săptămână de jocuri de artificii culturale. Noi găzduim în localul școlii noștri în jur de 100 de artiști care vin din întreaga Europa. Țările care participă sunt diferite în fiecare an și în anumiți ani unii artiști care participaseră deja la festivalul nostru vin doar pentru a uh, Uh, viziona acest festival, chiar dacă nu participă în mod direct, pentru a lua legătura cu alți artiști și a participa pe cât posibil la activitățile noastre. Vă spuneam că fiecare trupă de teatru joacă piesa respectivă în limba lor maternă și aceasta înseamnă că e foarte importantă și partea non-verbală, gesturile și așa mai departe, pentru că publicul nu înțelege întotdeauna limba actorilor și e foarte interesant să vedem de fiecare dată în ce măsură actorii sunt obligați până la urmă să utilizeze tot felul de alte mijloace uh, simbolice deseori pentru a fi înțeleși. Premiul Charlemagne este o recunoaștere a muncii noastre pentru că participăm cu foarte multă însuflețire. Anul trecut, de exemplu, am avut foarte multe dificultăți în organizarea acestui festival din cauza crizei, pentru că, în principiu, activitatea noastră se desfășoară grație finanțărilor și subvențiilor și ne-a fost foarte greu să facem trupele europene din afară să vină la festival pentru că trebuie să ne ocupăm de cazarea lor, de transportul lor și um, ajutorul european ne-a permis până la urmă să aducem trupe care altfel n-ar fi venit. De asemenea, există și fenomenul publicității, pentru că în general trebuie să luăm noi legătura cu trupele respective și anul acesta, din cauza premiului Charlemagne, am avut uh, trupe care au luat direct legătura cu noi pentru că auziseră că câștigasem acest premiu. Și am hotărât de asemenea să traducem anumite părți ale unor uh, piese care sunt mai greu de înțeles într-o limbă străină. Și încercăm în felul acesta să le oferim posibilitatea să înțeleagă mai bine piesele de teatru respective. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră! Thank you. Mulțumesc, Marie. Este un adevărat festival al creativității și sperăm să continuați uh, cu această activitate pentru că vor veni și alții dumneavoastră, probabil că veți termina studiile între timp, nu? Este într-adevăr un uh, un lucru extraordinar. Nu este o școală de artă neapărat, este o adevărată școală a culturii pe care o apreciem cu toții. Deci vă mulțumim și vă dorim succes în continuare. Unde o Oberkante. și acum, doamna Șope. Lara Schöpe, I'm from Germany. Bună ziua, mă numesc Lara Schöpe, vin din Germania și sunt mândră să fiu astăzi aici ca reprezentant al uh, uneia dintre cele trei proiecte câștigătoare în competiție. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și aș vrea să vă prezint proiectul în germană. Proiectul Oberkante Unterlippe, acesta este numele, s-ar putea traduce până aici. Este un titlu care are mai multe sensuri. Este vorba de un demers ecologic de cercetare uh, practică la care au participat uh, elevi din, satele de, din țările de jos, din Germania, Polonia și Ungaria. Este o temă care are uh, o importanță politică globală. În limbajul de zi cu zi, în limbaj colocvial, Oberkante Unterlipe uh, um, spune practic că um, butoiul e plin, că urmează să dea în curând pe din afară și acest lucru se referă la faptul că există regiuni uh, în um, Europa Centrală, care sunt uh, um, afectate și uh, sunt în pericol uh, de inundații, regiuni cu importanță culturală. De asemenea, Oberkante Unterlippe este și numele acestui studiu regional din, um, de pe cursul inferior al râului Lipe, care este un afluent al Rinului. Acesta este cea mai puternică legătură ecologică între vest, est și vest. În cadrul acestui proiect um, s-a um, luat în considerare provocarea um, protecției împotriva inundațiilor ca o sarcină democratică a comunelor uh, implicate și a um, cooperării transfrontaliere. În uh, septembrie 2007, 12 elevi din uh, Uh, gimnaziul german Conrad von Söst, împreună cu uh, tineri din școlile partenere, au început un studiu pe teren. Ideea a fost că există răspuns local la probleme, la probleme globale, cum ar fi um, pericolul inundațiilor. Acest studiu a arătat că urmările globalizării se simt întotdeauna la nivel local și afectează uh, oamenii în mod individual și de asemenea, um, acest proiect a încercat să trezească um, implicarea civică, angajamentul civic al oamenilor um, pentru uh, o acțiune democratică. Așadar, să nu ne resemnăm, crezând că nu, suntem, nu mai avem nicio putere în fața globalizării, ci să uh, încurajăm oamenii să se angajeze pentru a își proteja locul unde trăiesc. Aici um, aveți o imagine care uh, face referire la programul nostru. Uh, în uh, anumite locuri din lume nu există apă sau există apă insuficientă. În alte părți din lume există prea multă apă. Există inundații. Vedeți aceste poze care au fost făcute pe cursul inferior al râului Lipe în uh, august 2007. Acesta este râul despre care vorbim, râul Lipe. Așa arăta el înainte de uh, restaurarea sa la, sta, la starea naturală. Așadar, era um, um, înconjurat de um, niște construcții artificiale, era ca un canal, iar în partea de jos puteți să vedeți modul în care a fost readus la starea naturală. Aici sunt poze ale lucrărilor de, um, care, s-au, care au fost făcute acolo. De exemplu, a fost uh, creat din nou um, un mal natural, un mal abrupt, care este um, o zonă în care poate să se dezvolte foarte bine fauna specifică acestui loc. vedeți aici că malurile naturale permit uh, apei să uh, își extindă cursul sau să revină la cursul inițial, fără, să, fără ca aceasta să uh, conducă la inundații. Aici uh, apa poate să se extindă încet, uh, poate să treacă peste margini, fără însă a uh, periclita mediul înconjurător. De asemenea, am uh, încercat să verificăm, de fapt n-am încercat și am chiar făcut acest lucru, am verificat care este uh, fauna locală. Am uh, utilizat o metodă pentru a vedea toate speciile de uh, păsări, dar și de pești. De exemplu, în această imagine puteți să vedeți una dintre uh, specii, Barza, care a reapărut în uh, albia acestui râu după ce acesta a fost redus la, readus la starea sa naturală. Înainte, ea um, nu mai uh, nu se mai afla aici, nu mai venea în albia acestui râu. De asemenea, libelulele au fost din nou redescoperite, libelula, așa numită libelula de foc, care vine din Africa și Europa de Sud și care uh, este din ce în ce mai mult prezentă și în sudul Germaniei, ceea ce de fapt ne arată, uh, este de fapt un semn al schimbărilor climatice. În încheierea proiectului nostru am uh, organizat împreună un mare simpozion în școala noastră unde ne-am întâlnit cu toții în ultima zi, împreună cu părinții, împreună cu factorii de decizie, cu, politic, cu politicienii, cu toate părțile interesate. Am avut o discuție sperți, uh, unde ne-am pus uh, am încercat să discutăm problemele cele mai importante și să vedem uh, ce avem noi de-a face cu Europa, ce are proiectul nostru de-a face cu Europa și care sunt speranțele și temerile noastre pentru viitor, date fiind schimbările climatice. În, la acest simpozion, împreună cu uh, politicieni, cu factorii de decizie, cu experții, am uh, elaborat un document, am elaborat niște uh, cereri către factorii de decizie. De exemplu, să se oprească canalizarea artificială a râurilor. De asemenea, ă, ca râurile vechi să fie readuse la starea lor naturală, astfel încât ă, ă, malurile să fie readuse la starea naturală și să scadă pericolul de inundații. Aici puteți să vedeți, sunt trecute numele tuturor elevilor care au participat la acest proiect, de la uh, um, liceele din uh, țările implicate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Lara. Mi se pare o idee foarte bună ca oamenii tineri să încerce să învețe din greșelile pe care le-au făcut uh, uh, bunicii și părinții lor la canalizarea râurilor, la uh, abuzarea mediului înconjurător, și faptul că voi încercați, bine, poate nu puteți să faceți schimbări la nivel foarte mare, dar să atrageți atenția oamenilor în cadrul comunităților unde trăiți asupra acestor aspecte și uh, să încerce să readuceți la starea naturală uh, diversele um, râuri, astfel încât să nu se facă din nou și din nou aceleași greșeli pe care le-am făcut deja. Eu am fost uh, în, uh, în Parlamentul German, atunci când s-a discutat canalizarea um, văii um, unui râu din Germania, Altmühl, și a fost o discuție foarte puternică și atunci. Mă bucur foarte mult să văd că oamenii tineri din Europa se ocupă de aceste probleme și se angajează ca și cetățeni europeni. Și aș dori să vă spun că atunci când faceți astfel de proiecte, să vă gândiți întotdeauna și să vă aduceți aminte că Uniunea Europeană are un program, uh, Serviciul de Voluntariat al Tinerilor, așa se numește acest program, și el dă posibilitatea um, ca, dă posibilitatea tinerilor din Europa uh, să uh, lucreze împreună, să colaboreze. Um, și poate că ați putea să vă implicați și voi într-un uh, astfel de proiect. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost astăzi aici și vă doresc în continuare uh, mult succes în uh, proiectele voastre și mă bucur foarte mult să văd că Uniunea Europeană are astfel de inițiative ale tinerilor. Cred că este un semn, un semn bun pentru viitor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să vă rog să, dați, să vă dați aprobarea deciziilor coordonatorilor de la sesiunea de ieri. Există cineva care nu este de acord cu vreo decizie luată? Domnul Fisa să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul meu, colega mea, Abadia de la Socialiști nu este aici, însă eu am am fost de acord cu ei pentru a propune ca în timpul uh, președinției uh, spaniole vizita să se facă la Barcelona. Deci nu era vorba doar despre o vizită a orașului Barcelona, ci a patrimoniului uh, cultural din zona Pirineilor, mai ales a bisericilor de arhitectură romanică. dacă nu se poate să fie acolo vizita, eventual în alt loc din Spania. Eu cred că ar fi important să știm care este opinia deputaților spanioli la Comisia de Cultură. Doamna Badia, domnul Mian Suplan și cu mine suntem cei trei membri. Bineînțeles, vrem să spunem că nu ne opunem um, cu nimic orașului San Sebastian, care este unul dintre orașele cele mai frumoase din Spania, însă important este ce conținut va avea vizita noastră în acest uh, oraș. Deci trebuie să venim cu o propunere clară în acest sens. Mulțumesc, domnule Fisas. Ieri am uh, discutat și ne-am gândit mult la acest lucru. Am mai fost de multe ori la Barcelona în ultimul mandat și de aceea ne-am gândit că ar fi, s-ar cuveni poate să vizităm o altă regiune. Era propunerea făcută de Spania. Noi am analizat această propunere, am supus-o la vot. Dacă doriți, putem să o facem din nou, însă cred că ar trebui să menținem uh, propunerea ca vizita să se facă la San Sebastian. San Sebastian ar putea să fie capitală culturală în 2016. E clar că nu a fost ușor, deoarece Barcelona este o destinație foarte ispititoare. Atât de ispititoare încât în uh, ultimul mandat am fost deja de o dată sau de două ori acolo. Deci de aceea trebuie să... Ne-am gândit că ar fi bine să aprobăm și cealaltă propunere, ce Spania deține președinția și de aceea ne-am gândit să-i dăm prioritate orașului San Sebastian vă rog să nu insistați uh, și să cereți să se mențină Barcelona, deoarece ieri uh, am discutat foarte mult. Domnul Fisas, eu nu insist să se mențină Barcelona, ci insist să se facă auzite și alte propuneri. Această propunere privind San Sebastian nu vine din partea Spaniei, vine din partea ALDE, care nu are niciun reprezentant spaniol în comisia noastră. Deci nu este o propunere făcută de un spaniol, ci de domnul Tacula, liberal din Finlanda, cu tot respectul cuvenit. Dacă excludem Barcelona, sunt de acord cu asta, însă cred că ar trebui să ni se dea posibilitatea să vorbim noi, doamna Badia și cu mine, ca reprezentant spaniol. Noi vom fi responsabil de organizarea acestei călătorii și de aceea eu nu am cum să aprob această propunere. And this, uh, this tema... no. Das... Foarte bine, spune doamna Pac. Vă doriți să vorbiți despre această temă? Nu. Dragi colegi, ieri uh, s-a luat o decizie. Comisia va hotărâ. Doamnă Hannibal, erați și dumneavoastră ieri aici. Dacă, dacă doriți, putem înscrie acest punct pe următoarea ordine de zi dacă sunteți de acord, vom lua această hotărâre data viitoare pentru a vedea unde vom face această vizită. Mi s-a spus că această propunere era sprijinită de toți colegi spanioli, de aceea eu am spus că sunt de acord. Însă aș vrea să vă semnalez totuși un lucru. Aici, în această comisie, reprezentanții Spaniei sunt cu toții catalani. De aceea aș vrea să cunosc și alte locuri din Spania. Nu că eu nu am fost acolo, ci pentru că toată diversitatea culturală a Spaniei trebuie să fie pusă în valoare. Și de aceea m-am gândit la San Sebastian. La început nu știam despre ce oraș era vorba exact, însă când s-au vorbit despre Mursia, însă când am aflat despre San Sebastian, am fost de acord. Deci, e clar, va trebui să avem o vizită în Spania, să vom vedea în ce oraș vom merge. Mai aveți uh, obiecții în legătură cu procesul verbal de ieri? În legătură cu procesul verbal, doriți să interveniți? De la reuniunea coordonatorilor? Aveți cuvântul. Mulțumesc! Eu am propus să se organizeze o audiere privind drepturile de autor. Un subiect care este strâns legat de decizia judecătorească din uh, SUA privind Google. Însă s-a spus că această audiere ar trebui să fie amânată în, pentru anul 2011. Deci noi cred că ar trebui să ne ocupăm de această temă. De ce nu a fost uh, inclusă? 2011, nu știu, dragi colegi, tot ce pot să vă spun este că Comisia Libe, Comisia Juri și Comisia noastră vor organiza o audiere comună. Putem implica și alte comisii, deoarece intervin multe chestiuni legate